God morgon och varmt välkomna vill jag hälsa alla till eh, dagens... Bună dimineața și bun venit tuturor! Bine ați venit la această reuniune a Comisiei pentru Egalitate de Gen și Drepturile Femeii. Dacă ne uităm la ordinea de zi, aș dori să fac, fac un comentariu. În legătură cu raportul doamnei Crața, acesta apare pe ordinea de zi la voturi, însă în acord cu grupurile politice și cu acordul doamnei Crața, vom amâna votul pe acest punct. Ceea ce înseamnă că astăzi vom avea o ocazie în plus de a discuta raportul doamnei Crața. Deci vom avea o dezbatere la punctul 7, un punct nou 7 după celelalte voturi. Vă rog, luați notă de această schimbare. Nu au existat alte cereri ale schimbării ordinii, pentru schimbarea ordinii de zi, deci putem adopta ordinea de zi. Punctul 2. Comunicările președintei. Uh, doresc să vă spun următoarele. La Strasburg, data de 9 mai, comisia noastră va avea o reuniune suplimentară. În data de 9 mai, de la 9 seara până la 10 și jumătate seara. Îmi pare rău că trebuie să ne întâlnim așa de târziu la Strasburg, dar avem câteva teme urgente pe care trebuie să votăm. Deci, în data de 9 mai, reuniune extraordinară a comisiei noastre. În ceea ce privește reuniunea noastră obișnuită din 25 mai, aș dori de asemenea să vă anunț că vom avea o discuție cu doamna Margot Wallström, consilier special ONU în legătură cu violența împotriva femeilor în zonele de conflict. Organizăm această discuție împreună cu Comisia pentru Dezvoltare. Acestea au fost comunicările la punctul 2, ceea ce înseamnă că putem trece la punctul 3. Trebuie să aprobăm procesele verbale ale reuniunilor noastre. Doamna Costa dorea să ia cuvântul. În legătură cu în, întâlnirea cu doamna Malmström, mă întreb dacă nu cumva ar fi util să profităm de această ocazie și să vorbim despre femeile migrante, uh, ținând cont de situația de urgență din nordul Africii. Poate că în Europa am putea să discutăm mai aprofundat situația femeilor într-o asemenea situație. Putem să ne gândim la acest lucru ca Comisie pentru egalitatea de gen și drepturile femeii, să vedem ce se poate sugera în domeniul imigrației și felul în care aceasta afectează femeile. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, doamna Costa. Pentru a clarifica Este vorba de Margot Wallström. Wallström, nu, nu doamna Malmström. Îmi cer scuze, poate nu ați înțeles acest lucru, dar este vorba de comisar, doamna comisar anterioară. Deci, punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 31 ianuarie, 3 martie și 24 martie 2011. Puteți găsi aceste procese verbale în dosarele dumneavoastră. Dacă nu primim niciun fel de observație până la sfârșitul reuniunii de astăzi, atunci le considerăm adoptate. Să trecem mai departe. Avem un vot. Primul punct pe care votăm este un raport care privește un cadru financiar multianual pentru Europa competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii pentru 2013. Am decis la reuniunea noastră a coordonatorilor că vom avea un raport pe această temă. Colegii noștri au depus o serie de amendamente pe care trebuie să le votăm, însă înainte de a trece la vot, doamna Iana Cădacu a cerut cuvântul. Îmi cer scuze, se pare că mi-am pierdut cartela de vot. Mm. Aș putea să votez prin ridicarea mâinii, mâinii așadar. Doamna Iana Kudakis, nu aveți nicio grijă, puteți vota prin ridicarea mâinii și vă vom uh, număra. Să trecem la vot. Este vorba de investire, investiții în viitor, un nou cadru financiar multianual pentru Europa competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii. Deci, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, Amendamentul 8 în două părți. Deci, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Vom verifica electronic. Se deschide votul. The vote is closed. S-a închis votul și a fost respins cu 15 voturi împotrivă, 10 pentru. Eh, nici eu nu am cartela de vot, așa, dar considerați că am votat pentru. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Eh, este caduc. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și acum trecem la amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 14 voturi pentru, 12 împotrivă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, este, 16 este caduc, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 a fost retras, așa, dar ajungem la 20 și acesta a fost retras, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm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 Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Și votul final s-a deschis votul electronic. vote is closed. It's adopted. S-a închis votul și se adoptă 25 de voturi pentru, două abțineri. Vă mulțumim. Acum trecem la următorul vot. A, viitorul serviciilor sociale de interes general. Punctul 6 de pe ordinea de zi. Raportor este doamna Siri Vir. Este un raport foarte important care atinge multe teme de interes pentru comisia noastră și care sunt relevante pentru situația femeilor. Se vorbește despre necesitatea îngrijirii copiilor, de îngrijirii de înaltă calitate pentru copii, un factor foarte important pentru ca femeile să poată participa pe piața muncii. Și îi dau cuvântul acum doamnei Ovir, dacă dorește să spună câteva cuvinte. Nu? Nu? Foarte bine atunci. Trecem atunci direct la vot. Deci, începem votul. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Numărul 10 pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 13 pentru, a fost retras. Vă rog, domnul Tarabela. Pe lista mea de vot, amendamentul 12 apare ca retras. Withdrawn. Amendamentul 12. misunderstanding. Mrs. Este o neînțelegere, se pare. Vă mulțumesc, aș dori să spun că amendamentul meu, numărul 12, nu a fost retras. Și am votat amendamentul 12. Deci amen, am votat amendamentul 12, trecem la amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Pe compromisul 2. Vote is closed. S-a închis votul și a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 12 împotrivă. Amendamentul 17 pentru, în două părți. Prima parte la amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. Verificăm. Verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și a fost respins cu 15 voturi împotriva, 12 pentru. Da, am luat notă. Deci a fost respins. Iar acum amendamentul 20 pentru Îmi cer scuze, spune președinta. De fapt, trebuie să votăm amendamentul 18 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Verificare. S-a deschis votul pe amendamentul 18. S-a închis votul și a fost respins. 11 voturi pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 este caduc sau a fost retras? A fost retras. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dar cred că vom verifica. S-a deschis votul pe amendamentul 37. Yeah. Okay. One in favor, 14 in 14 voturi pentru, 13 împotrivă, deci se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pe două părți. Prima parte pentru,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 Congratulations! Felicitări, doamnă Ovir. Aveți cuvântul. Aș, aș dori să spun câteva cuvinte. Am vrut să mulțumesc la sfârșit pentru că atunci când am redactat raportul, rezultatul final a fost unul foarte bun, mulțumită tuturor celor care m-au ajutat. Mulțumesc tuturor colaboratorilor mei. Mulțumim doamnei Ovir. Haideți să trecem la următorul vot. E vorba despre schimbările demografice și consecințele acestora asupra viitoarei politici de coeziune a UE. Raportoarea noastră pentru aviz este doamna Ana Zaborska. Dacă dânsa dorește să intervine înainte să trecem la vot, doamna Zaborska, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor care au contribuit la redactarea acestui aviz. Au existat circa 50 de amendamente și mulțumesc tuturor pentru disponibilitatea de a ajunge la compromisuri. A fost un uh, raport uh, destul de complex. <clears throat> La anumite amendamente am dat un aviz negativ. Deși n-am fost în principiu împotriva lor, însă ar fi lungit mult prea mult acest aviz. Multe dintre aceste amendamente fuseseră deja incluse în textul uh, raportului, dar încă o dată aș dori să mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră și sper că și Comisia responsabilă pe fond va accepta amendamentele noastre. Mulțumesc, doamnă Zaborska.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 S-a închis votul și a fost respins cu 15 voturi împotrivă și 12 voturi pentru. Trece. Trecem la amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm și numărul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. 16 împotrivă, 12 voturi pentru. Trecem la amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 e caduc. Doriți să verificăm 14? Verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 15 voturi pentru, 12 împotrivă și o abținere. 15 și 16 sunt caduce. Trecem la 17 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A, a treia parte e caducă. Așadar trecem la compromisul numărul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 26, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 14 împotrivă. Și 28 devine caduc. Trecem la compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 electronic, amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Doamna Fierero este pentru, așadar 14 pentru, 13 împotrivă și o abținere. Trecem la amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> și 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul și avizul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru și 4 abțineri. Felicitări doamnei Zaborska. Aș dori să mulțumesc și tuturor colegilor. A fost ultimul uh, vot de astăzi. Vă mulțumesc pentru buna colaborare și doresc să felicit uh, toate raportoarele. Då går vi till ärende 7 på dagordningen. Bun, trecem atunci la punctul 7 al ordinii de zi. Este vorba de un proiect de raport cu privire la femei și conducerea întreprinderilor. Raportoare este doamna Crața. Vă rog să o faceți liniște în sală. Așadar, femeile și conducerea întreprinderilor se numește tema noastră de dezbatere. Contextul acestui uh, raport, uh, știți, probabil cu toții, este, se datorează faptului că participarea femeilor în conducerea întreprinderilor este foarte redusă. Și aici încercăm să vedem cum am putea promova influența femeilor în conducerea întreprinderilor. Este o chestiune care vizează toate statele membre, e de actualitate. După ce doamna comisar Reding a menționat posibilitatea introducerii unor cote dacă situația nu se va schimba. I-aș da pentru început uh, cuvântul doamnei raportor, iar după aceea putem să avem un schimb de opinii. Doamna Crață, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu credeam că astăzi putem uh, trece la vot, pentru că spuneați că este o temă de actualitate care se discută în anumite state membre, în care s-au luat și anumite inițiative, în timp ce în alte state membre nu există niciun fel de discuții. Există și un climat politic creat de Comisia Europeană și de aceea credeam că noi uh, vom fi primele care să luăm o inițiativă în acest sens în Parlamentul European și aș dori să reamintesc uh, colegilor că deja de la începutul uh, acestei perioade legislative făcusem o propunere de raport în acest sens. Eu doresc să ne încadrăm și în termenele propuse, atât în ceea ce privește înaintarea amendamentelor, cât și a compromisurilor și sperăm ca astăzi să putem trece la vot, astfel încât să ne putem transmite cât mai rapid mesajul, atât către Comisia Europeană, cât și Um, către statele membre. Sper însă că vom putea vota cât se poate de curând și aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și uh, colegilor și colegilor uh, pentru <clears throat> larga susținere de care s-a bucurat acest uh, raport și de interesul dumneavoastră manifestat printr-o varietate de amendamente înaintate pentru completarea acestuia și pentru a întări mesajul nostru politic. În ceea ce privește amendamentele de compromis, am încercat să țin seama de toate aceste idei propuse. Au fost foarte multe amendamente care s-au concentrat asupra unui număr de 3 sau 4 aliniate și este desigur foarte dificil să incluzi într-un amendament de compromis toate conceptele, însă obiectivul nostru este acela ca mesajul să fie clar și de aceea nu putem ține cont întotdeauna de toate cuvintele sau propuse. Amendamentele de compromis cred că reflectă spectrul problemelor existente. Există, pe de-o parte, țări care au luat deja o inițiativă în acest sens, unde se face ceva și cred că ar trebui să subliniem acest lucru, să spunem că sunt inițiative care însă trebuie consolidate și promovate. Pe de altă parte, abordăm și câteva teme care se leagă de condițiile care trebuie să existe, de exemplu la recrutarea personalului, la promovarea carierei, Trebuie să existe ă, condiții ă, obiective care să țină cont și de performanțe, pentru că aceste condiții trebuie să aibă o motivație etică pe de o parte, însă pe de altă parte să ducă și la promovarea femeilor. Apoi, în amendamentul 2, subliniem că obiectivul nu este acela de a oferi companiilor un fel de alibi în sensul că dacă angajează câteva femei în consiliile lor de conducere și-au îndeplinit uh, misiunea. Ideea este ca femeile pe ansamblu să aibă posibilitatea unei cariere. Ce mai subliniem de asemenea este că companiile trebuie să preia inițiativa în acest sens prin forme proprii, cum ar fi, de exemplu, programe de mentoring sau de susținere a carierei. Mai uh, subliniem și un alt punct, și anume că e foarte important să ținem seama și de posibilitatea îmbinării vieții familiale și vieții profesionale pentru femei, dar și pentru bărbați. Și am introdus și ideea că acest lucru ar putea fi promovat uh, în responsabilitatea statelor membre, desigur, prin anumite stimulente introduse de guverne, ca de pildă stimulente fiscale. Un alt aspect pe care îl subliniem se referă la faptul că e necesar să stabilim niște obiective concrete, cuantificate verificabile și aici există opinii foarte diferite, nu doar în rândul membrilor din această comisie, dar și în statele membre. Știm de pildă că în statele din nordul Europei această egalitate de gen se practică deja, pe de altă parte însă există și țări unde marea majoritate a populației se împotrivește acestor cote pentru femei. Alte țări însă doresc să întreprindă anumiți pași în această direcție. Acest raport încearcă să niveleze calea pentru ca statele membre să își asume această responsabilitate, dar uh, responsabilitatea, desigur, trebuie să se manifeste și la nivelul întreprinderilor. Nu putem uh, crea impresia că dăm pur și simplu legi și după aceea nu se mai întâmplă nimic. Pentru că spunem, pe de o parte că suntem mulțumiți de măsurile care au fost inițiate, însă trebuie făcut mai mult de ambele părți, atât uh, companiile cât și guvernele. Pentru că o lege nu este suficientă, trebuie ca și cultura antreprenorială să se schimbe. Așadar, subliniem că există răspunderi în mai multe părți, pe de o parte ar putea fi introduse cote obligatorii de către statele membre. Și eu am încercat să păstrez un echilibru și în ceea ce privește responsabilitățile. Și Comisia Europeană și-a asumat această răspundere prin inițiativa uh, sa, dar, cum spuneam, și statele membre trebuie să-și asume o parte din responsabilitate și companiile. De regulă, măsurile obligatorii care uh, să sperăm că vor fi și aplicate, se referă în principiu la companiile uh, mari și mijlocii și de aceea am spus că avem nevoie de un fel de uh, foaie de parcurs și un fel de linii directoare și pentru companiile mai mici care poate au și alte priorități astăzi că se confruntă cu supraviețuirea. Însă pentru aceste companii uh, vrem să creăm un fel de linii directoare pentru ca și aceste firme să poată face mai mult pentru egalitatea de gen. Acestea au fost, pe ansamblu, mesajele pe care am dorit să le includ cu ajutorul colegelor în acest raport și am încercat uh, să evit repetițiile. Eu cred că mesajul nostru, pentru că este o temă care este puternică, este de actualitate, nu, este, nu ar fi util să avem un raport foarte stufos în care să repetăm la fiecare aliniat același lucru. Cred că putem uh, redacta astfel un raport clar și sugucind, care să abordeze toți parametrii necesari, diferitele nivele de responsabilitate. Însă cred că, pe ansamblu, mesajul nostru ar trebui să fie clar și succint, adresat opiniei publice, care până acum încă nu a abordat uh, cu mare interes această tematică. Cotele în politică reprezintă o temă deja oarecum obișnuită, pentru că aici femeile sunt mai bine reprezentate la nivelul consiliilor uh, locale, regionale sau în parlamentele naționale, chestiune care este deja conștientizată, însă cote obligatorii pentru postul de conducere în întreprinderi, acest lucru însă încă nu a ajuns în conștiințele uh, oamenilor. Și de aceea trebuie să repetăm încă o dată că este o chestiune care ne vizează pe noi, instituțiile, dar și pe companii și uh, state membre. Mulțumesc foarte mult, doamna Crața. Acum aș dori să dau cuvântul uh, vicepreședintei, doamnei Moran Șartie. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc doamnei Crața pentru spiritul în care a abordat această chestiune a femeilor în conducerea întreprinderilor. Cred că problema cu care ne confruntăm este să aducem o schimbare generală la nivelul culturilor din cele 27 de state membre, pentru că astăzi această cultură nu face loc pentru femei, locul pe care îl merită și um, locul pe care îl merită din plin, având în vedere pregătirea lor care este egală cu cea a bărbaților. Vedem că în uh, cadrul pregătirii profesionale femeile reușesc la fel de bine ca și băieții. Ori această reușită în uh, pregătirea profesională nu se traduce ulterior în carieră și nu se regăsește în nivelul de conducere a companiilor. Salut faptul că Rodi Crața a dorit ca în acest raport să aducă această schimbare și să mm, modifice această situație ilogică pe care nu o mai putem tolera într-o Europă care afișează egalitatea între cetățeni, egalitatea între femei și bărbați. De aceea, prin acest raport, vrem să punem în mișcare acest spirit global cu privire la locul femeilor în întreprinderi. Sigur că vrem să facem această schimbare fără să uh, busculăm, uh, fără să dăm lucrurile peste cap. Apreciez un lucru foarte important în raportul lui Rodi Crața și anume că a um, păstrat esențialul fără să se piardă în detalii. Este vorba de o nouă gestionare a carierei, de o nouă abordare a egalității salariale este vorba despre mobilizarea împotriva sărăciei, pentru că știm că regresul femeilor în viața profesională și în diferitele posturi cu responsabilitate uh, are ca mm, și consecință sărăcia. Deci dacă am fi vrut să deschidem toate aceste domenii de discuții, nu am ajunge la un mm, final și de aceea trebuie să avem o nouă abordare țintită cu privire la gestionarea resurselor umane în întreprinderi, cu scopul uh, ca femeile să fie pe picior de egalitate cu bărbații. Cred că comisia noastră, doamnă președinte, își face o onoare din a face tot posibilul pentru ca raportul uh, doamnei Crața să fie un raport care vorbește în numele tuturor celor 27 de state membre. Eu susțin acest raport și voi face tot posibilul pentru ca el să fie adoptat în cele mai bune condiții și pentru ca acest raport să transmită un mesaj puternic tuturor grupurilor politice și întregului Parlament pentru ca ulterior să putem discuta cu statele membre. Mulțumesc foarte mult. Doamna Cornelienson, vă rog. Mulțumesc. Nu voi uh, intra acum uh, în detalii legate de importanța cotelor, pentru că am avut o dezbatere anterioară și cred că foarte multe dintre argumentele de conținut au fost deja uh, menționate. Uh, totuși, până acum nimic nu a funcționat uh, în afara unor măsuri juridice care presupuneau și sancțiuni. Numărul uh, femeilor în conducerea întreprinderilor crește doar cu o jumătate de procent pe an. Deci cred că putem să așteptăm la nesfârșit să avem paritate. De aceea trebuie să se întâmple ceva. Raportoarea a spus că Parlamentul European trebuie să-și asume un rol de lider dar uh, de fapt doamna comisar Reding și-a asumat acest rol. Dumnea ei uh, a amenințat cu succes companiile astfel încât acestea să introducă politici pentru a crește numărul femeilor în consiliile de administrație până în martie 2012. A zis că mm, trebuie să facă acest lucru pentru că altfel vor exista repercusiuni. Uh, Parlamentul European uh, trebuie să susțină aceste amenințări ale doamnei comisar Reding, astfel încât amenințările ei să fie cu adevărat credibile și astfel încât companiile să știe că dacă se adoptă o legislație în acest sens, se va întruni majoritatea în Parlament. Ar fi extraordinar dacă am avea un raport susținut uh, la scară largă. Totuși nu am simțit uh, foarte mult uh, spiritul de, de cooperare și dorința de, a, de incluziune în întâlnirea de compromis și este păcat. Oricum, pe mine mă bucură această amânare pentru că avem mai mult timp să ajungem la compromisuri care să fie pe placul mai multor grupuri. Pentru că sunt sigură că putem să găsim niște formulări care să întrunească un sprijin mai larg decât uh, este cazul acum. Sigur că vor exista exista și diferențe uh, de opinii politice. Așa și trebuie să fie, pentru că altfel am putea să facem cu toții parte din același grup politic. Dar uh, haideți să ne asigurăm că în votul legat de acest raport vom vota tocmai cu privire la aceste diferențe și vom exprima acest lucru. Așadar, mă bucură această amânare și sunt sigură că putem să folosim uh, această amânare pentru a avea un raport excelent, astfel încât să putem susține amenințările doamnei Reding. Mulțumesc, doamna Corneliesen. Doamna Nibler, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început aș dori și eu să mulțumesc uh, doamnei raportor uh, Crața pentru că ne-a prezentat un raport foarte bun și eu cred că variatele sugestii venite din rândul colegilor vă face ca acest raport uh, să beneficieze și de o susținere largă. Eu pot însă să mă asociez antevorbitoarei mele. Eu cred că este nevoie de un mesaj politic clar uh, și puternic și în direcția Comisiei pentru a susține, a o susține pe doamna comisar. Eu am dorit să intervin pentru a spune că consider că raportul este unul foarte bun și că el abordează nu doar cota pentru femei, ci are o abordare mai amplă și în ceea ce privește posibilitățile profesionale de dezvoltare ale femeilor în funcție de diferite criterii, ca de pildă flexibilitatea la locul de muncă care trebuie asigurată și mai bine decât până acum cadrul legislativ în ceea ce privește îngrijirea copiilor, etc., eventual și prin includerea bărbaților în această răspundere familială, astfel încât nu toate sarcinile care țin de familie să trebuiască suportate doar de femei, pentru că și bărbații trebuie să-și aducă contribuția în acest sens. La anumite state membre s-au făcut progrese importante în acest sens. La noi, în Germania, mai avem cale lungă de făcut, trebuie să se schimbe ceva profund la nivelul mentalităților. Însă sper că acest uh, mesaj uh, va duce la o schimbare și la noi în Germania și, cum vă spuneam, doamna Craț are o poziție echilibrată și uh, trimite un semnal clar și în direcția Comisiei. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, doamna Nibler. Domnul Tarabela. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să salut uh, activitatea doamnei Crața și să îmi exprim uh, dorința ca acest raport uh, să transmită un mesaj clar Comisiei și Consiliului. Aș vrea să mă concentrez asupra câtorva aspecte. Nu este singurul, singura problemă, dar exist, pentru că există și altele. Și aș vrea să mă concentrez asupra cotelor. Doamna Moran Chartier, acum ceva vreme, a ținut un discurs excelent în plenară. Uh, cotele sunt un rău necesar până la urmă. Trebuie să ajungem la aceste cote pentru că lucrurile nu se mișcă de la sine. Și sigur, s-au făcut eforturi în această privință. Nu pot să pun sub semnul îndoielii sinceritatea lor. Chiar și organizațiile patronale fac eforturi în statele membre. Dar acest lucru nu este suficient, pentru că acțiunile desfășurate nu sunt decât niște dorințe și cred că trebuie să depășim acest stadiu și uh, dacă astăzi avem o reprezentare feminină mai importantă în politică, acest lucru s-a realizat prin um, legi. În uh, Belgia, de exemplu, o listă electorală trebuie să fie paritară, pentru că altfel nu se poate prezenta în alegeri. Însă există exemple în sfera privată. În uh, Europa, în Norvegia, dar nu în Uniunea Europeană, există o lege cu privire la cote, pentru că exista o subreprezentare a femeilor în cele mai uh, înalte funcții din întreprinderi. Și uh, această lege a fost foarte criticată la început. Dezbaterile au fost la fel de intense în Norvegia ca și în parlamentele noastre. De la 8-9% au ajuns acum la 42% și au introdus și sancțiuni prin lege și cred că am putea să ne inspirăm din modelul lor, pentru că până la urmă Norvegia nu este foarte departe de noi. Uh, doamna Reding uh, este receptivă la aceste idei și cu atât mai mult trebuie să ne aliem cu Comisia pentru a promova această idee care va schimba lucrurile. Repet, este un rău necesar. Nu știu dacă aceasta este expresia pe care ați folosit-o și dumneavoastră, dar cred că putem să împărtășim uh, aceeași convingere. Cred că aceasta trebuie să facă parte din raport chiar dacă înțeleg uh, reticențele. Dar oricum această măsură și-a arătat eficacitatea în altă parte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tarabela. Doamna Costa, vă rog. Mulțumesc. Aș dori și eu să-i mulțumesc uh, raportoarei pentru că acesta este un uh, raport foarte bun. Și este bine că avem uh, timp la dispoziție pentru a rediscuta, pentru că nu am avut uh, timp suficient de mult uh, înainte. Cred totuși că, așa cum au spus și antevorbitorii mei, avem un sprijin destul de bun pentru a face progrese. Aș dori să menționez un lucru. Cred că trebuie să luăm taurul de coarne și știu că în țara mea există femei care sunt reticente atunci când se vorbește despre cote. Nu doar bărbații sunt împotrivă, ci și, și unele femei. Uh, Legea electorală a introdus acest termen. Dar dacă nu am fi introdus aceste măsuri tranzitorii, nu ar fi existat o masă critică în instituții. Și cred că ar trebui să prezentăm lucrurile altfel și de altfel aceasta încerc să fac și eu în amendamente, așa cum spunea și doamna raportor. Trebuie să vorbim nu despre a impune niște lucruri, ci despre a asigura transparența, astfel încât uh, numirile în funcții să se facă pe bază de competențe, fie că vorbim despre administrații, fie că vorbim despre alte instanțe. Pentru că bărbații beneficiază de relațiile lor, în timp ce femeile încă nu au instituit niște rețele. De aceea, trebuie să se facă o evaluare a competențelor atât pentru femei cât și pentru bărbați. Noi uh, am dori să existe măsuri astfel încât uh, profesionalismul să fie elementul uh, cel mai important. Pentru că în momentul de față numirile în funcții nu sunt neapărat uh, cele mai transparente, iar femeile sunt lăsate oarecum um, deoparte. Și cred că este important să ținem seama de transparență pentru că dacă există transparență și competență, femeile nu mai au nevoie de cote, vor câștiga de la sine. Există, pe de altă parte, niște servicii uh, super uh, feminizate, pentru că femeile reușesc la toate concursurile. Dar când vine vorba de numiri fără concurs, atunci uh, bărbații sunt numiți în funcții. Deci cred că trebuie să existe obligația ca CV-urile să fie prezentate în mod deschis și trebuie să se impună niște cote tranzitorii pentru pentru a institui această cultură dacă ea nu există. Uh, cred că trebuie să mm, fim conștienți de aceste realități, chiar dacă în unele țări am mers mai departe. Doamna Reding s-a implicat foarte mult uh, în această temă și cred că și Parlamentul uh, trebuie să dea o orientare mai solidă, mai fermă acestui demers. Și trebuie să cerem trei lucruri. Inițiativă legislativă din partea Comisiei până în 2012, aceasta ar fi foaia de parcurs, apoi un principiu de constrângere pentru statele membre, uh, și am prezentat chiar și un uh, amendament împreună cu Zita Gurmai. Statele membre trebuie să poată avea posibilitatea de a evalua diferitele modalități, pentru că piața muncii și întreprinderile nu sunt la fel peste tot. La noi, 85% dintre întreprinderi sunt micro-întreprinderi și atunci ar trebui să avem instrumentele adecvate pentru aceste întreprinderi, instrumente care să fie mai flexibile. Atunci când vorbim despre uh, companii mari, despre uh, întreprinderi publice sau uh, cotate la bursă, în aceste cazuri trebuie să avem uh, constrângeri specifice. Dezbaterea a avut deja loc în statele membre și acum este important ca Comisia să transmită un mesaj clar pentru a consolida aceste acțiuni. Apoi, este important să lucrăm uh, în strânsă colaborare cu statele membre care mm, sunt implicate în acest domeniu. Apoi, în raportul Crața există o deschidere cu privire la un anumit lucru și anume că femeile nu fac obiectul uh, promovării în carieră. Uneori sunt uh, îndepărtate din această promovare și cred că împreună putem să facem uh, ceva bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Ovir. Aș vrea să-i mulțumesc și eu uh, doamnei Crața pentru că a abordat acest subiect și pentru că l-a tratat uh, din mai multe perspective. Dar eu am o îngrijorare care este legată de țara mea. Uneori uh, în în companii nu este o egalitate adevărată. Avem numai 2% femei în consiliile de administrații ale companiilor. Noi am încercat să menționăm foarte des acest uh, subiect în presă, dar este foarte greu pentru că uh, Estonia și alte țări din regiune consideră că lucrurile se vor schimba de la sine. Sigur că au existat uh, analize care au arătat că există o schimbare sau o creștere de 0,5%, deci va dura 100 sută de ani ca lucrurile să se schimbe cu adevărat. Uh, politicienii, de asemenea, ignoră acest subiect, iar cotele nu sunt acceptabile pentru mulți dintre ei. Dacă avem o abordare de sus în jos, atunci uh, cred că um, oamenii vor deveni și mai uh, reticenți la Uniunea Europeană. Eu încerc să vorbesc uh, mai degrabă despre măsuri decât despre cote. Sigur că vreau să spun același lucru, numai că cuvântul măsuri e un pic mai um, slab decât uh, cuvântul cote. Cred că trebuie să adoptăm anumite măsuri astfel încât statele membre să fie mai deschise la dialog și la dezbatere. Și în acest sens, politicienii trebuie să facă ceva în acest sens, astfel încât și presa să vorbească despre aceste subiecte. Femeile în conducerea întreprinderilor reprezintă doar o parte din acest proces, dar în mare, susținem raportul și sperăm că împreună cu doamna comisar Reding vom putea să facem un pas mare înainte și să sperăm că nu va dura 100 de ani până când femeile vor deveni mai vizibile în companii. Există o altă statistică care este unică la nivel european. În 2009, 70% dintre absolvenții de universitate erau femei în Estonia peste 60% dintre doctoranzi sunt femei, dar în același timp, în poziții de conducere, avem numai aproximativ 20% femei. Și ieri am citit un articol uh, foarte interesant uh, scris de o femeie care spunea că este același, uh, este ca un fel de mit, ca și mitul cum că lenjeria roșie este mai atractivă. Mulțumesc, doamna Sescova, vă rog. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Doamna Cescova. Návrh eh, zpravodajky. Mulțumesc. Important este că și și propunerea inițială a doamnei raportor ne-a plăcut. Vorbesc acum în calitate de raportoare din umbră a grupului conservatorilor și reformatorilor. Eu am participat și la elaborarea primei propuneri, care mi s-a părut de la bun început una echilibrată. Deși unele dintre amendamentele noastre nu au fost preluate uh, în totalitate, așa cum este cazul în multe rapoarte, nu este o problemă, deși fusesem pregătit să votăm astăzi acest raport. Am analizat uh, propunerile de compromis și plec de la premisa ca și unii antevorbitorii mei, că raportul reflectă viziunea diferitelor grupuri politice, care diferă, bineînțeles, că așa este normal. Însă, doamna raportare a reușit să găsească un bun echilibru și de aceea noi eram pregătiți să votăm acest raport. Însă, pentru că am reluat dezbaterea, doresc să subliniez încă o dată că continui să fiu convinsă de faptul că acest raport ar trebui să conțină și propuneri care să poată fi acceptate în statele membre. Eu vin din Republica Cehă și la noi de Republica Cehă nu este neapărat pe primul loc atunci când este vorba de numărul femeilor în posturi de conducere și în instituțiile publice. Însă, dacă am face un sondaj, până și femeile spun că sunt împotriva introducerii unor cote și că cel mai important pentru ele este să își poată câștiga această posibilitate, asta asigurând sau putând să îmbine viața familială cu condițiile de la servici atâta timp cât nu vor exista suficiente locuri uh, la grădinițe și creșe unde femeile să-și poată lăsa copii știind uh, că aceștia vor fi bine îngrijiți, fie că aceste grădinițe și creșe sunt uh, organizate de întreprinderi sau de stat sau private, nu putem uh, atinge acest deziderat, pentru că Știm uh, cu toatele uh, ce înseamnă să participi la diferitele întâlniri, uh, atât la servici și pe urmă să te duci acasă să te mai ocupi și de copii. Eu cred că ar trebui să vorbim de un complex de măsuri care trebuie create, astfel încât uh, femeile însele să aibă voința de a se lansa într-o carieră profesională. Și am să vorbesc uh, despre compromisurile care ne-au determinat să susținem acest uh, raport care, cum vă spuneam, uh, ne-au convins să, să uh, votăm în favoarea acestui raport și sper pentru noi toți, uh, doamnă raportor, că vom ajunge la un final de succes. Vă mulțumesc. Acum, doamna Bauer, aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc. Salut munca depusă de Rodi. Vreau doar să fac o scurtă observație. Cel mai prost mesaj pe care l-am putea trimite ar fi că raportul actual și întreaga idee poate să eșueze, pot să eșueze doar din cauza faptului că pentru o part, un partid este prea mult și pentru alții nu este, prea, nu este suficient. Așadar, v-aș ruga să vă gândiți din nou la posibile compromisuri pentru a transmite un mesaj coerent și profund. Pentru că dacă ne luptăm pe formulări, putem să pierdem extrem de mult. Am impresia că un compromis este posibil să stabilim un obiectiv și anumite cote și am putea să ajungem la un compromis acceptabil. Am aflat că nu în toate statele, nu în toate grupurile din societate și nici măcar în rândul femeilor, cotele nu sunt acceptate în mod general, așa încât haideți să încercăm să găsim o formulare care ar putea să uh, promoveze această idee, să găsim un compromis care să fie potrivit pentru mesaj. Pentru că dacă acest mesaj va eșua, va opri întregul efort pe care îl întreprindem, al nostru și al Comisiei. Mulțumesc, eh, doamna Bauer. Acum are cuvântul domnul Romeva. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva puncte aici. În primul rând, în ceea ce privește contextul. Bineînțeles că momentul este bun pentru că uh, declarațiile și uh, acțiunile comisiei ne dau posibilitatea de a acționa. Trebuie să profităm de acest moment și să sus, să avem o atitudine activă. În al doilea rând, problema cotelor. Uh, uh, eu susțin cotele, ele nu sunt un rău necesar, sunt necesare și insuficiente. Este o abordare diferită. În momentul actual, cotele sunt necesare și oportune, însă acestea sunt și insuficiente. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. Pentru ca această dezbatere să aibă logică în totalitatea sa și să nu vorbim doar despre cote, trebuie să ne gândim la felul cum valorizăm activitatea profesională. Există anumite sectoare ale muncii care par pentru unii a fi inferioare. Și în aceste sectoare activează cele mai multe femei. În sectoarele respectate și văzute ca de nivel înalt și de înaltă calificare, acolo sunt prezenți în majoritate bărbații. Și trebuie să schimbăm acest punct de vedere. De ce este mai valoros să fii managerul unei companii decât să fii managerul unei companii în sectorul îngrijirilor. Ambele sunt activități esențiale. Acest lucru are implicații și asupra educației, a formării. Trebuie să găsim metode pentru ca femeile să uh, aibă locuri de muncă în uh, domenii care sunt tradițional văzute ca ale bărbaților și invers, bărbații să aibă uh, să, din ce în ce mai multe locuri de muncă privite ca fiind ale femeilor. Să avem mai multe femei în domeniul afacerilor, dar și mai mulți bărbați în alte domenii ale muncii. Și aici nu uh, este vorba de companii. Trebuie să rezolvăm problema la nivelul societății și, ca societate, trebuie să avem mecanismele corespunzătoare pentru ca companiile să poată să ia pași concreți. În ceea ce privește uh, concediul de paternitate, atâta timp cât uh, uh angajarea unei femei este dificilă pentru că ar putea să rămână însărcinată și după aceea va lipsi de la Uh, servici, va fi dificil ca compania să aleagă. Dar dacă societatea decide că concediul parental este nu atât responsabilitatea femeii cât și a bărbatului, companiile vor ști că atunci când angajează o mamă sau un tată, dacă se naște un copil, atunci aceștia vor împărtăși responsabilitatea și dispare un element de discriminare. Prin legislație putem schimba acest lucru ca concediul parental să fie nu doar pentru femei, ci și pentru bărbați. Aceasta este o măsură socială, avem nevoie de legislație obligatorie și fonduri publice. Trebuie să investim fonduri publice în uh, sisteme de îngrijire a copiilor care să le permită Uh, femeilor și bărbaților să aibă un echilibru între viața familială și muncă. Uh, de asemenea, uh, timpul de lucru. Condițiile diferă în statele mediteraneene și statele din nord. Pentru că condițiile de lumină sunt altele. Nu trebuie să începem cu toții să lucrăm la aceeași oră și să terminăm la aceeași oră. Uh, trebuie să introducem orare flexibile. Raportul deja conține idei bune în acest sens, dar ar trebui să ne concentrăm asupra dar dacă ne concentrăm doar asupra cotelor, atunci nu, atunci pierdem din vedere alte aspecte la fel de importante. Nu este vorba doar de câte femei sunt în, la nivel managerial. Trebuie să ne gândim de ce este mai greu ca companiile să angajeze femei. Trebuie să profităm de această ocazie faptul că doamna comisar Reding merge în direcția cea bună și să uh, susținem acțiuni și mai intense. Vă mulțumesc, iar acum Uh, vicepreședinta doamna Matera. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt pe deplin de acord cu antevorbitorii mei, pentru că aici cu toții suntem de acord și trebuie să luptăm împreună pentru obiectivele noastre comune, fără a face distinție între grupurile politice. După cum spunea doamna Bauer, este foarte important să transmitem un mesaj din partea Parlamentului și din partea Uniunii Europene în legătură cu importanța cotelor. Și acestea trebuie să fie foarte importante în următorii ani, nu doar din punctul, punct de vedere al consiliilor directoare, ci și în politică. Doar 10% dintre primari sunt femei în Italia, deci doar o femeie din 10 este primar și avem nevoie de femei în administrația locală și regională. Trebuie să transmitem un mesaj puternic și pozitiv cetățenilor europeni, europeni ținând cont de problemele de imigrație cu care se confruntă unele state membre. Există probleme majore aici care ne arată cât de fragile sunt uh, granițele anumitor state europene. Așadar, trebuie să transmitem un mesaj pozitiv prin măsuri ușor de implementat și sper că colegii îmi vor susține um, amendamentele în legătură cu um, măsurile de taxare ad hoc a companiilor, nu, măsurile de facilități fiscale ale acordate companiilor care permit femeilor să uh, echilibreze viața familială cu munca. Avem nevoie de asemenea schimbări în momentul de față. Mulțumesc, doamna Bilbao. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc doamnei Crața, în primul rând, pentru raportul său mi se pare foarte important și trebuie să spunem câteva lucruri. Parlamentul European trebuie să fie în avangarda acestei dezbateri. Trebuie să propunem cele mai ambițioase măsuri. Există state cum ar fi Norvegia, eh, însă eu vin din Spania, dintr-o comunitate autonomă în care s-a adoptat o lege în 2005 care a introdus ideea reprezentării egale cu Uh, procente egale în, pe listele electorale. Așadar, nu trebuie să um, lăsăm statele membre să conducă dezbaterea aici. Noi trebuie să o conducem pentru că trebuie să conștientizăm statele membre. Am avut această lege în 2005 și după ce am făcut un sondaj pentru a vedea dacă se consideră că femeile au aceleași drepturi ca și bărbații sau dacă femeile aveau aceleași posibilități de educație. Și am văzut că 80% din respondenți erau în favoarea unor cote, chiar pentru consiliile directoare ale companiilor, și de asemenea insistau în legătură cu drepturile egale între bărbați și femei. Salut! Trebuie să salutăm acest lucru, trebuie să avem un rol foarte activ. Și împărtășesc opinia domnului Romeva că nu este vorba de o problemă izolată, nu putem să lucrăm într-un vid și să vorbim doar despre reprezentarea în consiliile directoare ale companiilor, fără să avem o discuție largă în legătură cu ceea ce se întâmplă cu concediul parent, parental. În Uniunea Europeană trebuie în continuare să avem o dezbatere în legătură cu concediul maternal sau paternal, dacă acest concediu va fi plătit sau nu, cum putem să purtăm această dezbatere? Nu este logic, nu este coerent cu măsurile pe care trebuie să le adoptăm. Trebuie să fim coerenți în toate inițiativele noastre. După aceea, în ceea ce privește cotele, în urmă cu 20 de ani, nu eram pentru asemenea cote. Însă, între timp, am înțeles că cu cât dăm mai multă responsabilitate femeilor, cu atât uh, crește inegalitatea. De aceea cotele mi se par necesare. Cred că cotele au fost extrem de utile în țara mea și în regiunea mea. Cotele au însemnat că femeile au putut să participe până la 50% în Parlamentul Basc. Nu ar fi fost posibil altfel. Și oamenii văd situația acum ca normală, la șase ani doar după adoptarea propunerii din 2005. De asemenea, trebuie să dăm un mesaj pozitiv. S-au redactat multe rapoarte care spun că cele mai inovatoare companii și cele mai competitive la nivel global și european, în momentul de față, sunt acele companii în care există reprezentare echilibrată, echilibrată între femei și bărbați la toate nivelurile de responsabilitate. Noi trebuie să transmitem acest mesaj. De asemenea, trebuie să cer, ar trebui ca mass media să facă un efort pentru a promova această imagine pozitivă. Am însă și o critică. Companiile sunt cu ochii pe noi. Și ceea ce văd în Parlamentul European și politicile uh, europene este că toți sunt uh, toți că politicile sunt conduse de bărbați. Cine este președintele Consiliului? Un bărbat. Cine este președintele Parlamentului? Un bărbat. Cine este președintele Consiliului? Care sunt liderii grupurilor parlamentare, grupurilor politice din Parlament. Trebuie să ne uităm la, și la sistemul nostru propriu și să facem curățenie și la noi, pentru că toată, la noi în ogradă, pentru că toată lumea se uită la noi și uh, se întreabă cum vrem noi să impunem lucruri asupra anumite idei companiilor atunci când la noi nu le aplicăm. Noi trebuie să ne uh, asumăm aceste critici și să le aplicăm nouă să ne gândim la președinții comisiilor parlamentare. Câți sunt bărbați și câte sunt femei? Parlamentul pare să perpetueze stereotipurile care se regăsesc peste tot în lume. Bine, avem excepția celor câteva bărbați din această sală, dar cine sunt cei care încearcă să facă ceva în legătură cu egalitatea de gen? Femeile. Dacă mergem în, la altă comisie, transport, industrie, haideți să vedem care este proporția acolo? Pentru a-i răspunde domnului Romeva, trebuie să uh, vorbim despre această valoare profesională. Atunci când o femeie este casnică toată viața sa, atunci poate să devină bucătar. Se, se vorbește că este, că este casnică, dar când un bărbat uh, gătește ceva, el este șef bucătar, maestru bucătar. Este vorba de o discriminare. De asemenea, titlurile diferă. Uh, dacă avem un reprezentant al Comisiei pentru Cultură care este bărbat, va avea un titlu uh, foarte pompos. Noi trebuie să ne gândim la felul cum putem promova și noi femeile. Trebuie să ne uităm și la documentele noastre în care avem expresii cum ar fi ă, că femeile sunt competente, calificate, toate aceste lucruri menționate despre femei. Însă, acest lucru implică că Femeile trebuie să fie recompensate doar dacă au aptitudini excepționale, însă trebuie să comparăm CV-urile eh, la fel, chiar să comparăm CV-urile eurodeputaților. Să eh, fim umili și să eh, ne dăm seama că nici aici lucrurile nu sunt perfecte. Însă trebuie să dăm un exemplu. Este un drum care nu va lua sfârșit acum, însă trebuie să continuăm și să fim coerenți în toate politicile noastre. Altfel, nu vom ajunge la niciun progres. Și sunt de acord cu propunerea doamnei Crața și uh, salut munca depusă de ea și în viitor va trebui să lucrăm mult mai mult pe aceste teme. Tack Mrs Bilbao och eh, nästa talare Mrs Mulțumim. Mulțumim doamna Bilbao, doamna Gurmai. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc, doamne Crața, pentru raportul său, pentru că este foarte clar pentru noi toți că noi, femeile, avem foarte multe complexe de inferioritate. Credem în continuare că nu suntem de acea, că nu avem aceeași valoare ca și bărbații. Vorbim despre dacă femeile pot îndeplini uh, atribuțiile de management. Dar de ce nu vorbim despre, nu chestionăm abilitatea bărbaților de a fi manageri? De ce ar trebui să, de ce să vorbim doar despre cote pentru uh, femei? Ar trebui să vorbim și despre cote pentru bărbați. Dacă nu suntem uh, atât de sigure pe noi și dacă nu suntem dacă nu avem încredere în propria noastră valoare, niciodată nu vom, vom progresa. Rodi a citit toate studiile relevante și a tras concluzia că dacă o organizație are o proporție de femei ca lideri, atunci organizația respectivă va funcționa mai eficient. Bărbații nu sunt de acord cu aceste date. De ce a decis Suedia să introducă o cotă, cote pentru femei în poziții de management? Suedia a recunoscut pur și simplu că nu vrea să piardă valoarea adăugată pe care o aduc femeile în poziții de conducere. Și iar acum, în Norvegia, există 40% de femei în po- poziții de conducere. Și acest lucru s-a văzut în profituri suplimentare pentru companii. Există și anumite studii care arată că companiile care au un număr mai mare de femei în poziții de conducere au trecut mai bine peste criza financiară și mai eficient. Nu este vorba aici doar de valoare adăugate, este vorba și de cunoaștere adăugată în plus. Dacă ne gândim la domeniul educației, aici colegii mei s-au referit deja la educație, femeile sunt suprareprezentate. 60% dintre studenți sunt femei. Suntem mai calificate decât bărbații și cu toate acestea trebuie să continuăm să dovedim că aptitudinile noastre sunt la fel de bune ca și ale bărbaților. Există un plafon de sticlă pentru femei în societatea noastră. Propunerea Vivianei Redding este să introducem cote pentru a progresa. Însă haideți să ne uităm la statisticile pentru ultimii 10 ani. Atunci când ne uităm la economie, a crescut numărul de femei în poziții de conducere în ultimii 10 ani, însă eu nu sunt sigur că aceste cifre sunt, uh, se justifică. fie că vă plac sau nu cotele sau discriminarea pozitivă, avem date că aceste uh, cote funcționează în 5 state membre sau au funcționat. Este important să exi- că avem și alte instrumente la dispoziția noastră pentru a că nu există instrumente, de fapt, nu există alte instrumente pentru a ajunge la obiectivele respective în societatea noastră și în Europa, 52% din cetățeni sunt femei și 48% sunt bărbați. Joe Linen a avut o idee foarte bună să introducem cote care să reflecte acest lucru. Această inițiativă a eșuat. Nu am fost în stare să creștem numărul de eurodeputați femei. Și ceea ce s-a văzut în criza actuală a, a fost că, de obicei, primele care își pierd locul de muncă sunt femeile. Mulți dintre colegii care s-au referit la această problemă au spus foarte clar că nu este vorba de că nu este vorba dacă ne plac sau nu cotele, însă acestea sunt singurul instrument care funcționează. Când vorbim despre comisie, în prima comisie Barroso, uh, Barroso era foarte deschis în probleme de gen, însă în al doilea colegiu de comisari nu a stabilit obiective pentru statele membre și, în final, doar trei femei au fost nominalizate de către statele membre. După aceea a început să transmită anumite mesaje către statele membre că dacă vor trimite o femeie ca și candidat, are șanse mai mari să primească un portofoliu puternic. Și a existat această pro- problemă că statele membre au fost destul de au ezitat să nominalizeze o femeie în cea de-a doua comisie. Iar statele membre care au nominalizat exact un bărbat pentru prim, primul mandat al Comisiei nu au văzut niciun motiv să schimbe situația. După aceea ne-am mobilizat împotriva posibilității de a exista doar trei femei în comisie. Așadar, haideți să avem mai multă încredere în noi înșine, pentru că dacă nu avem încredere în noi, nu bărbații ne vor acorda. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gurmai. Doamna Plumb. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să salut uh, uh tot ceea ce a făcut Rodi Crața în uh, acest uh, raport. Vreau să vă spun că sunt de acord cu introducerea acestui instrument politic important cotele pentru că este o măsură pragmatică i activă care ne trebuie sunt de acord cu toi antevorbitorii mei sigur că în afară de acest instrument de cote avem nevoie i de măsuri complementare i vorbim i de maternity leave i de paternal leave i de parental leave i de toate celelalte măsuri complementare dar eu vreau să vă spun un singur lucru vin din românia unde tot timpul vorbim i am ascultat o i pe doamna viviane reding că avem nevoie la nivelul întregii societăi europene de un tratament egal de o abordare a dimensiunii de gen la nivelul societăii i atunci femeile din românia când au auzit o pe doamna viviane reding că introduce cote doar la nivelul leadership ului din business au întrebat la nivelul politicului de ce nu există o astfel de iniiativă de introducere de cote? pentru că spunea barbara mai devreme că în administraia publică locală i centrală nu numai în italia în multe state membre inclusiv în românia avem o subreprezentare a femeilor i au spus că ele în situaia în care sigur sunt de acord cu introducerea cotelor dar dacă ele rămân ca viziune ca abordare politică a comisiei doar la nivelul business-ului, se simt discriminate pentru că au nevoie de măsuri de corecie i de instrumente pentru a le crete reprezentativitatea i în zona politică. tiu că există studii care demonstrează plus valoarea pe zona economică cu cât cretem reprezentarea femeilor la nivelul managementului economic avem o plusvaloare în societate. dar există oare studii că cu cât cretem cota de reprezentare în politic avem plusvaloare democratică la nivelul întregii europe? i de aceea cred că că trebuie să avem dezbateri discuii i să avem un mesaj puternic noi ca instituie cea mai democratică instituie parlamentul european pentru a da un mesaj politic în ceea ce privete realizarea introducerea instrumentelor politice de corecie pentru creterea reprezentării femeilor în toate zonele de activitate în toate sferele i domeniile societăii pentru a avea o societate într adevăr democratică aa cum rezultă din faptul că acolo în statele membre unde avem reprezentare egală a femeilor i bărbailor avem un tratament egal acele societăi ă, ă, avansează mult mai rapid au un statut democratic puternic i o reprezentare echilibrată la nivelul societății. Uh, sunt, uh, uh, susin ceea ce au spus colegii mei ceea ce a prezentat rodi kratsa dar vă rog să ne gândim i solicit i comisiei să se gândească că avem nevoie de o abordare unitară în ceea ce privete tratamentul egal la nivelul societăii. mulumesc. nu ord. Mulțumesc. Doamna Parvanul are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. S-a spus aproape tot. Însă faptul că dezbatem această chestiune de atâta timp și că inter- au intervenit aproape toți colegii, arată că este extrem de dificil să luptăm împotriva acestui tip de discriminare, pentru că e vorba de discriminare. Vorbim aici de o discriminare bine întemeiată, istorică, cu tradiție. Și nu va fi ușor. Nu e vorba doar de femei în posturi de conducere. Dacă vedem cum anumite state membre nici măcar nu fac evaluări suficiente, nici măcar la nivelul uh, concediului de maternitate și nici măcar nu recunosc o plată integrală pentru concediul de maternitate, pentru că, până la urmă, este singura măsură de promovare a natalității. Și dacă vedem câte rapoarte s-au scris deja pe această temă, Însă nimeni nu se întreabă de ce ne confruntăm cu această criză financiară? Care este răspunderea bărbaților? Există trei studii foarte credibile ale Deutsche Bank, McKenzie, etc., care arată că acele bănci conduse de femei ca manager de top au reușit să treacă destul de ușor prin această criză. Însă nimeni nu se întreabă cine a greșit și ce s-a întâmplat după aceea. Când vorbim despre cote, sunt. Uh, deci mă îngrijorează faptul că aud femei ar spune că nu vor să ajungă într-un post de conducere doar pentru că există uh, cote și pentru că ești femeie. Se trebuie să gândim invers. Cotele nu încearcă să impună acest lucru, ci tocmai să prevină imposibilitatea de a ajunge într-un astfel de post. S-a spus că situația se ameliorează cu 0,5% pe an și, sigur, nu va fi ușor, Poate că până la urmă va trebui să avem un fel de premiu Saharov aici în Parlamentul European, nu pentru faptul că luptă pentru drepturile fundamentale undeva la nivel global, ci pentru că luptă pentru drepturile femeilor aici în Uniunea Europeană, pentru că și acesta este un exemplu de drept fundamental. Și nu putem considera doar drepturile bărbaților uh, ca drepturi fundamentale. Este o dezbatere amplă așadar și cred că chestiunea ar trebui adusă și în, în atenția președinției. Au arăt, colega mea uh, din Spania a arătat uh, care este dominanța masculină din acest parlament. Întrebarea este cât timp mai trebuie să tolerăm acest lucru? Cât cât mai trebuie să discutăm acest fenomen, câte rapoarte mai trebuie scrise, pentru că este evident. Și în final, este, mai subliniez încă o dată că este o discriminare bine întemeiată și motivată istoric, de care trebuie să scăpăm. Mulțumesc! Cred că a fost o dezbatere foarte bună, foarte intensă, angajată. Mulțumesc tuturor celor care au participat, pentru că arată, de fapt, angajamentul nostru. În final, am să-i dau încă o dată cuvântul doamnei Crața pentru a închide această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mulțumesc colegilor și colegilor pentru interesul manifestat față de acest raport și pentru faptul că urmărim până la urmă același mesaj, același scop de a transmite un mesaj foarte clar. Am avut ocazia de a avea o dezbatere amplă și cu privire la chestiuni care nu sunt uh, strict în uh, sfera acestui raport și așa cum s-a spus, ne, ne preocupă de multă vreme aceste teme, femeile în politică, în administrație, gestiunea resurselor umane și trebuie să subliniem aceste aspecte cu orice ocazie. Înainte să trec acum la tema concretă a acestui raport, aș dori să mai menționez următorul lucru. În fiecare an, 8 martie este ziua femeii, în care abordăm uh, tematica femeii în politică, se organizează evenimente cu acea ocazie, la care invităm și colegi din Parlamentele Naționale. Până acum am avut, am senzația că nu am uh, făcut suficientă publicitate acestui eveniment. Pentru că este un uh, mesaj important de transmis, că există acest eveniment în paralel cu atâtea alte evenimente organizate în acest Parlament. Nu participă foarte mult deputați la aceste evenimente, însă cred că este bine să vorbim și despre acest lucru. Și să încercăm uh, să transmitem mai departe rezultatele respectivelor evenimente. Revenind acum la raportul de față, S-au evidențiat foarte multe con- puncte concrete, dar uh, și de ordin general, punctual aspectele specifice. Vis-a-vis -vis de cele spuse de doamna Cornelisen, care participă de fiecare dată și care spunea că am creat impresia că la ultima întâlnire climatul nu a fost atât de constructiv activ atunci când a fost vorba de găsirea unor amendamente de compromis. Eu cred, eu nu am avut această impresie, poate a fost o neînțelegere. Eu, în orice caz, vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru colaborare. Ați mai spus că trebuie să transmitem un mesaj clar și Comisiei Să acest lucru se specifică clar în raport. Comisia a vorbit despre amenințări, eu am preluat acest uh, cuvânt, însă trebuie salutate, trebuie salutată această inițiativă a Comisiei și dacă citim argumentația, constatăm că doar în acele țări în care se manifestă voință politică și la nivel legislativ, doar acolo se consemnează progrese. De aceea, raportul arată că trebuie promovate și măsurile de ordin legislativ. Apoi, domnul Tarabella spunea, care din păcate a plecat, S-a referit așadar la experiența din Norvegia și din alte țări. Însă aceste aspecte fac uh, obiectul uh, primului amendament de uh, compromis și organizasem și o audiere unde au fost prezente femei din Norvegia, din Franța, dar și femei care reprezintă rețele internaționale. Cei care nu au participat trebuie să știe că noi am organizat o astfel de audiere în comisia noastră la propunerea mea, ocazia cu care am văzut ce experiențe există atât la nivel mondial cât și la nivel european în acest domeniu. Apoi aș dori să mă adresez acum domnului Romeva, care a menționat acest complex uh, tematic de îmbinare a vieții profesionale și uh, familiale Cadrul raportului nostru nu ne permite însă acest lucru în ceea ce privește gestiunea resurselor umane s-au făcut deja nenumărate rapoarte, însă parțial, sigur, raportul reflectă și acest aspect în măsură limitată, atât cât s-a putut în acest raport. Se spune că femeile și bărbații trebuie să aibă posibilitatea să muncească fără să li se pună piedici. A... Desigur, mai există tendințe care îngreunează accesul femeilor în anumite domenii, sectoare industriale. Există așadar sectoare în care ponderea bărbaților este mult mai mare Însă există mm, sectoare care sunt aproape 100% feminine. Însă și aici, în consiliile de conducere, uh, găsim mai degrabă bărbați. Vis-a-vis de cele spuse de Zita Curmai. Condițiile sunt dificile pentru femei, însă, pe de altă parte, le lipsește totuși încrederea în sine și ambiția uneori. Am citit foarte multe studii, așa cum spunea și Zita, care arată că punctele negative care fac ca femeile să nu fie reprezentate în consiliile de administrație nu sunt doar această imposibilitate de a îmbina viața de familie și viața profesională, pentru că dacă uh, femeile de la bun început uh, au uh, locuri de muncă bune, reușesc ele să-și organizeze uh, infrastructura necesară pentru creșterea copiilor. Însă, pe urmă, pe parcurs, nu se stimulează uh, promovarea femeilor. Asta este problema. Există uh, totuși programe, unele mai bune, altele mai proaste. Însă o femeie care dorește să ajungă în într-o anume uh, poziție, într-un anume post, trebuie promovată prin astfel de uh, programe. Nu e doar faptul că lipsesc poate locuri la creșă sau grădiniță. E bine util și necesar să există poate și stimulente fiscale pentru crearea unor astfel de uh, lăcașuri. Însă, în ansamblu, e nevoie de foarte mulți factori pentru ca o femeie să poată ajunge într-un Consiliu de Administrație. Trebuie să se implice personal și, sigur, uh, copiii trebuie să fie îngrijiți, e clar, dar și la ca, în cadrul companiilor trebuie să există o atitudine pozitivă prin programe de mentoring, etc. Pe de altă parte, aș dori să mai spun că ceea ce a apărut ca puncte noi astăzi, lucruri interesante care sunt desigur și foarte bune pentru a putea organiza o campanie prin care să conștientizăm necesitatea mai largei reprezentări a femeilor și în Parlamentul European. Am făcut-o și cu ocazia precedentă, însă putem demara o campanie mai cuprinzătoare de data asta în toate țările. Statele membre, desigur, sunt reprezentate în Consiliu, um, și uh, Consiliu are un cuvânt uh, greu de spus și în ceea ce privește numele la Comisie. Deci, trebuie să fim activi pe toate aceste planuri. Revenind la raportul nostru de astăzi, cred că ceea ce ar trebui poate subliniat și mai mult și poate voi uh, introduce și un amendament în acest sens, este o mai bună conștientizare și în rândul partenerilor sociali, sindicatele, camerele de comerț, comitetele de întreprindere, etc. De aceea avem nevoie de o campanie cuprinzătoare de conștientizare, pentru că și opinia publică trebuie să înțeleagă importanța acestei teme. Doamnei Costa, îi mulțumesc încă o dată pentru buna colaborare și aș dori să mai subliniez următorul lucru. Ceva ce ați subliniat, doamnă Costa, faptul că există probabil și anumite neînțelegeri, uneori poate de natură lingvistică. Însă dumneavoastră ați vorbit de evaluare, de principiul performanței, de CV-uri. Permiteți-mi o observație în acest sens. În companii nu există birocrație. Companiile doresc ca persoana care îi oferă un post de uh, răspundere să îndeplinească o serie întreagă de cerințe poate ca o persoană să îndeplinească anumite condiții, însă să nu aibă niciun fel de uh, simț pentru înțelegerea pieței. Performanțele sunt importante, însă nimeni nu poate spune da, eu am acest curriculum vite, și cu toate astea nu am primit un loc de, locul de muncă pe care îl doream firmele răspund ele însele pentru rezultatele lor și de aceea își caută oameni care îndeplinesc anumite cerințe. S-a mai vorbit uh, despre pozițiile de onoare care fusese inițial incluse în raport, care acum au fost eliminate pentru că au uh, s-a înțeles greșit uh, mesajul. Am încercat să păstrăm același mesaj, dar printr-o reformulare. În ceea ce privește firmele mai uh, mici, trebuie să uh, facem presiuni și aici, dar uh, vom uh, primi probabil răspunsuri de gen, da, da, lucrează deja cu mine soția mea, fica mea și mai este și o nepoată. De aceea formularea din uh, amendament așa cum apare în momentul de față, în amendamentul de compromis 2, unde se spune că obiectivul de a spori participarea femeilor în uh, consiliile de administrație uh, să nu se refere doar la posturi care pot fi acordate pur și simplu femeilor, ci unde trebuie să existe niște calificări corespunzătoare, pentru că există femei care <clears throat> au făcut carieră în, uh, în firme specializate. Asta încercăm să spunem. Nu trebuie angajate femei doar pur și simplu pentru că o cunoști de undeva ca să îndeplinești o cotă, ci că trebuie să fie femei calificate. Eu cred că după această dezbatere, voi mai promova un amendament în sensul acestui dialog cu partenerii sociali, pentru că această chestiune trebuie să fie pusă mult mai bine în atenția publicului larg. Mulțumesc foarte mult, doamna Crața. Vom vota pe 25 mai în comisia noastră și după aceea vom merge în plenară în iulie. Înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, aș vrea doar să vă rog să aveți intervenții cât mai succinte, pentru că avem încă cinci puncte pe ordinea de zi, iar dezbaterea de această dimineață a durat o oră și un sfert și era programată să fie doar un subiect de dezbatere a fost uh, inclusă ca subiect de dezbatere în ultimul moment. Trebuia să fie vot. De aceea vă rog să aveți intervenții succinte, pentru că vom avea numai câte 15 minute pentru fiecare subiect dacă vrem să respectăm uh, graficul de timp al dimineții. Haideți să mergem mai departe cu ordinea de zi avem un uh, proiect de aviz pentru Comisia de Bugete, mandat pentru trialogul privind proiectul de buget pentru 2012. Persoana responsabilă este doamna Barbara Matera. Aș vrea să vă spun că atunci când proiectul de aviz a fost distribuit, nu am avut acces la propunerile concrete ale comisiei, dar acum avem acces la aceste propuneri și am ajustat termenul pentru depunerea amendamentelor, astfel încât să putem ține seama de propunerile care au venit din partea comisiei. Acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei Matera. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte succintă. În martie 2010, Comisia Europeană a adoptat strategia pentru pentru um, egalitate 2010-2015 și a reconfirmat cât este de important să luptăm pentru a um, atinge paritatea între femei și bărbați la locul de muncă. Și avem nevoie de acest lucru și în domeniul politic, așa cum am văzut din discuțiile de astăzi. Și bineînțeles, avem nevoie de o mai mare egalitate de gen în politicile Uniunii Europene. Acesta este unul din uh, principiile majore care stau la baza Uniunii Uniunii Europene și acest lucru este cu atât mai valabil pentru strategia 2020 în care unul dintre obiective este de a reduce uh, discrepanța între sexe. Și aceasta înseamnă, evident, uh, egalitate între femei și bărbați. Strategia Europa 2020 are ca scop uh, promovarea ocupării uh, femeilor în muncă și o paritate mai mare. În momentul de față avem o, o rată de 60%, iar uh, strategia 2020 își propune o rată de angajare a femeilor de 75%. Vrem ca Uniunea Europeană să se concentreze pe creștere și pe creștere durabilă a economiei. Și pentru a atinge aceste obiective avem nevoie de mai multe femei pe piața muncii. Avem nevoie de mai mult sprijin pentru femei, avem nevoie ca să implicăm uh, tot mai multe femei din grupurile defavorizate, femei uh, care trăiesc singure, femei vârstnice sau femei cu dizabilități. De aceea, în acest proiect de aviz, am analizat uh, modalități de a susține Institutul de la Vilnius pentru egalitatea între sexe, pentru că acest institut este implicat în activități de cercetare și în a furniza informații statelor membre. De aceea, sunt uh, foarte implicați și acum sunt în procesul de a finaliza procesul de recrutare a angajaților. Scopurile sunt de a mm, reconcilia viața profesională cu viața de, familie, cu viața de familie, dar și alte inițiative și alte proiecte despre care vom vorbi și în această comisie. Există și un alt raport de care sunt eu responsabilă și care se referă la situația mamelor singure în uh, Uniunea Europeană. Și subliniez și acest lucru în uh, proiectul meu de aviz, pentru că numărul mamelor simpl, uh, singure crește exponențial. Știm că aceste femei au o situație foarte dificilă, iar acesta este un factor de excludere pentru aceste femei și la fel și uh, copiilor sunt uh, expuși excluderii. De asemenea, tot în proiectul de aviz uh, am analizat modalități de a reduce discrepanțele salariale între femei și bărbați și am analizat mai îndeaproape situația femeilor vârstnice, situația femeilor expuse riscului de excludere, situația femeilor sărace și așa mai departe, în contextul procesului de îmbătrânire activă și de aceea avem nevoie de fonduri pentru a acoperi costurile sociale și medicale. Așa cum spunea și uh, doamna președinte, uh, trebuie să fim succinți și de aceea mă voi opri în curând. Oricum, uh, este vorba de um, proiectul de buget pentru 2012 și avizul aferent. Oricum, voi depune și amendamente și voi cere și colegilor mele să depună cât mai multe amendamente. Mulțumim, doamna Matera, doamna Gurmai, vă rog. Uh, și eu voi încerca să fiu uh, succintă. Rendkívül fontos ügyre hívta föl a figyelmet. Eh, szeretném emlékeztetni a jelenlevőket, hogy a 2015 2020 Îmi cer scuze, este o problemă tehnică cu interpretarea. ...hiányzik a család és a munka összeegyeztethetősége, tehát ezért is tartom... Este vorba de strategia de egalitate de șanse între femei și bărbați aceasta este foarte importantă, însă există unele aspecte care lipsesc din raport și de aceea sunt necesare proiecte pilot. Eu am un mare respect pentru eforturile dumneavoastră legate de mamele singure și cred că trebuie să creștem nivelul de conștientizare al cetățenilor cu privire la această problemă socială importantă. Ați vorbit de asemenea despre diferențele uh, salariale între femei și bărbați noul pact privind egalitatea de șanse semnat la Budapesta în februarie anul acesta reprezintă un pas înainte. Și dați-mi voie să vă reamintesc că a existat un pact asemănător pentru perioada 2006-2010, iar acest pact uh, conținea o referință la diferențele salariale între femei și bărbați, dar de atunci nu s-au făcut uh, foarte multe progrese de aceea sunt convinsă că dacă Comisia nu vine cu o directivă pentru eliminarea acestor diferențe salariale, atunci nu vom vedea progrese nici în această perioadă. Un program uh, 2020 um, nu prevede niște statistici. Uh, în strategia de la Lisabona avem ținta de a crește rata de ocupare a femeilor de la 50 la 60% și același nivel de creștere trebuie realizat și pentru bărbați. Din păcate, acum avem o singură țintă de 75% ca rată de ocupare dar aceasta este o medie pentru femei și pentru bărbați. Acum dați-mi voie să vă felicit încă o dată pentru că vă ocupați de problema femeilor singure. Suntem foarte mândre de dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Moran Șartie. Mulțumesc, doamnă președintă. Vorbim în discuția noastră despre mandatul pentru trialogul pentru proiectul de buget 2012 și aș vrea în acest context să fac o observație foarte simplă și foarte concretă care merge în sensul intervenției doamne, doamnei Gurmai. Noi dorim ca politicile să fie convergente pentru a marca egalitatea între femei și bărbați. Eu mi-aș dori ca în acest mandat de negociere să existe o adevărată vizibilitate bugetară a fondurilor dedicate pentru coeziunea socială. Adică, care este instrumentul pentru a asigura egalitatea între femei și bărbați? Ei bine, este vorba de Fondul Social European, programul Progres, apoi care este uh, instrumentul împotriva violenței? Ei bine, este DAFNE. Deci dacă vrem să fim coerenți, trebuie să ne mobilizăm pentru că aceste fonduri sociale care sunt dedicate acestor politici să fie transparente, pentru că altfel nu vom face nimic și nu vom rămâne decât cu ambiția. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamna Figueiredo, vă rog. Sim. Eh, gostava também aqui de referir três notas que são importantes. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să fac uh, trei uh, observații importante. În primul rând, aș dori să mă refer la piața muncii. Cred că este foarte important să folosim fonduri precum Fondul Social European pentru a promova egalitatea de gen, mai ales la locul de muncă. Dar este la fel de important să ne asigurăm că acestea uh, funcționează um, corespunzător, pentru că programul Progres nu a avut rezultate satisfăcătoare. Uh, avem uh, programul uh, Progres, însă acesta nu beneficiază de suficientă finanțare, pentru că fondurile sunt folosite pentru a crea alte inițiative. Și aceasta face să nu avem suficientă finanțare. Deci trebuie să insistăm pe lângă comisie pentru a ne asigura că programul Progres este finanțat corespunzător. Apoi, nu trebuie să uităm că există probleme legate de finanțare și că adesea este foarte greu ca companiile să asigure rata de cofinanțare de 20%, care se, este aplicabilă în multe cazuri. Și foarte adesea companiile nu depun proiecte pentru că nu au această rată de cofinanțare de 20%. Apoi există alte dificultăți în alte țări, precum uh, țara mea, în care uh, um, această situație este foarte frecventă. Deci trebuie să insistăm pe lângă comisie că această situație nu se poate perpetua. Apoi am avut o situație în trecut când uh, acest procent era de 10%. Dar am ajuns acum uh, la o situație în care Comisia trebuie să revină la acea rată de 10% pentru cofinanțare din partea organizațiilor sociale. Pentru că altfel, cred că vom uh, pierde oportunități de a implementa proiecte cofinanțate de instituțiile europene pentru că organizațiile sociale pur și simplu nu au bani să investească. De aceea vrem să realizăm o mai bună utilizare a finanțării comunitare, dar vrem să ne concentrăm în mod deosebit pe aceste domenii specifice. Sigur, putem să folosim toate argumentele și toată retorica pe care ne-o dorim, dar trebuie să punem banii acolo unde trebuie și trebuie să implementăm cu adevărat aceste programe. Eu voi uh, depune amendamente pentru a acoperi aceste argumente. Vroiam doar să vă atrag atenția. Mulțumesc, doamna Figueiredo. Nu mai există alte solicitări de intervenție. Așa că voi da cuvântul doamnei Matera pentru a concluziona. Dar înainte de a-i da cuvântul, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit și să-i mulțumesc și raportoarei pentru că a făcut un efort real pentru a avea o intervenție cât mai succintă și cât mai clară. Vă rog, doamnă Matera, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mai am nimic de adăugat față de ceea ce au spus uh, colegele mele pentru că au făcut niște observații pertinente cu care sunt de acord. Mai ales doamna Figueiredo a subliniat cât este de important să ajungem din nou la rata de, finanț- de cofinanțare de 10%, pentru că din cauza cofinanțării, foarte multe proiecte se pierd în statele membre. Voi, aș- voi aștepta amendamentele, voi lucra la ele și voi elabora cel mai bun aviz posibil pentru a putea progresa în viitor. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamna Matera. Acum aș dori să vă informez că Comisia nu are un reprezentant astăzi aici pentru a comenta cu privire la această discuție. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 mai la prânz și vom vota în comisie pe 25 mai. Și în Comisia de Bugete pe 14 iulie și în plenară tot în iulie. Următorul punct de pe ordinea de zi este un aviz pentru Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale și se referă la mobilitatea și integrarea persoanelor cu handicap și uh, strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități. Persoana responsabilă din partea comisiei noastre este vicepreședinta noastră, doamna Moran Chartier, căreia îi dau acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să vă retrasez foarte rapid contextul. Comisia Europeană ne-a propus un text care retrasează marile obiective și marile principii ale integrării persoanelor cu handicap în statele membre. Domnul uh, coleg Coza din uh, Comisia de Ocupare se ocupă de acest raport, dar și eu am urmărit îndeaproape propunerile sale care sunt organizate într-un mod foarte coerent. Spuneam că aceste propuneri sunt organizate într-un mod foarte coerent și sunt articulate coerent cu propunerile Comisiei. Totuși, aș vrea să vă spun că pentru avizul care va pleca de la comisia noastră, vă propun un demers extrem de pragmatic și foarte concret care se integrează foarte bine cu responsabilitățile noastre în Comisia FAM. Acesta este motivul pentru care primele două puncte pe care trebuie să insistăm includ, pe de o parte, includerea celor 80 de milioane de persoane cu handicap, pentru că între aceste 80 de milioane, pe fondul uh, prelungirii duratei de viață, foarte multe persoane sunt femei. Și acesta este primul punct uh, pe care trebuie să ne mobilizăm pentru a le susține pe aceste femei cu handicap. Al doilea punct pe care vi-l propun se referă la necesitatea imperioasă de a stabili un diagnostic timpuriu și de a găsi soluții cât mai timpurii posibil pentru um, preluarea pentru îngrijirea persoanelor cu handicap, pentru că adesea o diagnosticare tardivă uh, duce la dificultăți și complicații atât în viața socială, personală, cât și profesională, dar și în exercitarea autonomiei. Deci trebuie să se stabilească diagnostice foarte precoce. În al treilea rând, mamele sunt adesea cele care se ocupă de îngrijirea copiilor cu handicap. Și acest lucru are efecte negative asupra carierelor lor. Așadar, ar trebui să solicităm o flexibilizare a timpului lor de muncă, astfel încât această povară suplimentară, care apasă în special pe umerii mamelor, să poată fi luată în considerare. Țin foarte mult la acest lucru, pentru că adesea, uh, în această dimineață, ați menționat necesitatea de a reconcilia viața personală și viața profesională. Sigur, toate bune și frumoase, dar când avem de-a face cu copii, cu handicap, trebuie să întărim cu atât mai mult această voință de a reconcilia viața familială și viața profesională. Și de aceea vă solicit să subliniem în mod specific acest aspect. În același uh, spirit pragmatic și foarte concret, uh, cu privire la viața acestor femei care trebuie să se ocupe de copii cu handicap, propun și aș dori ca această nouă idee să poată fi susținută de diferitele grupuri de lucru și de către comisie. Propun așadar ca asociațiile părinților uh, copiilor cu handicap, care adesea sunt îngrijiți de femei, să poată fi recunoscute. Și mi-aș dori ca acest aceste activități să poată fi echivalate într-un fel cu um, experiența profesională, pentru că femeile dezvoltă o expertiză uh, specifică în cadrul acestor asocieri. Noi vorbim întotdeauna despre validarea competențelor suplimentare și de aceea cer ca femeile care sunt implicate în asociațiile pentru persoane cu handicap să poată beneficia de recunoașterea experienței. Pentru că dacă nu ar face acest lucru, atunci statul ar trebui să o facă. Și Totuși, aceste femei se, se implică voluntar și cred că le-am face dreptate dacă le-am oferi acest lucru în carieră. La punctul 5 subliniez importanța femeilor cu handicap în uh, procesul de îmbătrânire. Vă spuneam uh, ceva mai devreme în acest sens. Insist uh, și asupra faptului că trebuie să se țină seama de femeile cu handicap care sunt adesea supuse violenței. Am constatat că actele de violență împotriva persoanelor cu handicap Uh, sunt adresate mai, uh, mai ales împotriva femeilor și trebuie să avem un punct specific și pe acest subiect. Apoi uh, este vorba despre politici privind realizarea de studii cu privire la femeile de handicap, pentru că adesea ele sunt victime ale acestor, uh, ale acestor activități și chiar și ele au dificultăți în a avea acces la întreprinderi. De aceea propun toate aceste lucruri pentru a îmbunătăți viața persoanelor și femeilor cu handicap și pentru a recunoaște rolul femeilor în îngrijirea persoanelor cu handicap. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Înainte de a da cuvântul doamnei Gurmai, Vă reamintesc că trebuie să faceți un efort pentru a vorbi cât mai concis în această dimineață. Da, în ceea ce privește activitatea lui Elizabeth, am spus la început, când vorbim despre includerea socială a celor 80 de milioane de persoane cu handicap, că ar trebui să subliniem mai mult uh, și faptul că persoanele profesioniste și non-profesioniste care sunt implicate în activități de îngrijire sunt femei. Sistemele de securitate națională ar trebui să acorde uh, atenție specială aceste, acestor femei, în special în ceea ce privește uh, beneficiile legate de pensii, drepturile de pensie. Și există aici o diferență uh, foarte mare între pensiile bărbaților și femeilor. De asemenea, uh, Uh, șomajul este extrem de uh, grav atunci când este vorba de mame singure cu copii handicapați. Uh, femeile cu handicap se confruntă cu discriminare, se face referire la strategia 2020, însă strategia 2020 nu poate să aibă succes fără participarea femeilor și femeile nu pot să uh, Uh, participe dacă munca de îngrijire nu este recunoscută suficient. Statisticile ar trebui să arate diferențele de gen și ar trebui să acorde date suficiente în ceea ce privește îngrijitorii. De asemenea, limba uh, semnelor ar trebui să fie recunoscută ca limbă oficială. Mulțumesc, doamna Gurmai, doamna Parvanova. Vă mulțumesc. În numele doamnei Meissner, care nu poate fi prezentă, aș dori să menționez următoarele puncte. În primul rând, mulțumesc doamnei Chatier. Comisia noastră lucrează împotriva discriminării femeilor, împotriva violențelor și uh, dezavantajelor cu care se confruntă femeile în Uniunea Europeană. Femeile cu handicap nu se confruntă cu problemele generale ale femeilor, ci și cu discriminare suplimentară datorită handicapului și astfel sunt dublu discriminate. Există multe bariere în calea ă, persoanelor cu handicap. S-au stabilit obiective care însă nu pot fi atinse până nu se asigură accesul persoanelor cu handicap pe piața muncii. Uh, orice handicap înseamnă o experiență frustrantă și este în interesul nostru să lucrăm pentru o integrare mult mai bună a bărbaților și femeilor cu handicap, care reprezintă o șesime din populație. O posibilitate ar fi extinderea mobilității lor. Mulți sunt excluși din viața educațională sau de muncă pur și simplu datorită mobilității reduse. Aici trebuie să introducem acțiuni specifice pentru o integrare mai bună a femeilor și bărbaților cu handicap, care deseori sunt uh, discriminate datorită ignoranței și prejudicii, prejudecăților. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Parman, Parvanova și eu sunt pe lista vorbitorilor, pentru că sunt raportare din umbră, voi fi foarte concisă și sper că împreună cu mine raportorii și raportorii din umbră vor putea să depună amendamente. Foarte pe scurt. Aici discutăm despre femei care sunt discriminate de două ori, două ori. În primul rând, datorită genului lor și, în al doilea rând, datorită handicapului. cred că planul de acțiune al Comisiei necesită mult mai multe acțiuni pentru că trebuie făcute mult mai multe pentru persoanele cu handicap. Acestea trebuie să poată să participe în toate activitățile societății. Nu putem să avem niciun obi- un obiectiv care să fie mai puțin decât atât. Este un drept al omului. Bineînțeles că dreptul la educație, dreptul la muncă, acestea trebuie să fie asigurate la fel ca, ca pentru orice altă persoană care nu are handicap. Și deseori, în multe state membre, vedem că femeile își asumă responsabilitatea principală de a avea grijă de copiii sau membrii familiei cu handicap. Și Comisia ar trebui să examineze mai în profunzime statele membre, acele state care și-au dat seama că nu doar femeile ar trebui să răspundă de aceste persoane cu handicap. Există unele state membre unde există asistenți personali care lucrează împreună cu persoana cu handicap. Acest asistent personal reprezintă brațele și picioarele persoanei cu handicap pentru a ajuta să fie mai mobilă. Aceste roluri există în unele state membre. Este cel mai bun tip de reformă socială. Și anume că persoanele cu handicap pot să participe la activități normale de viață cu zi cu zi cu ajutorul acestui asistent personal copii în scaun cu rotile care se duc la școală în mod normal cu alți copii cu ajutorul unui asistent personal. Copiii participă și la sporturi și au o viață normală. Acest lucru există și aș dori ca Comisia să uh, încerce să urmeze exemplul acestor state membre. Știu că este responsabilitatea statelor membre când vine vorba de finanțare, însă ar fi foarte util să uh, evidențiem aceste exemple. Doamna Plum și după aceea doamna Figueiredo. Un discurs de un minut. Aș dori să salut și să uh, salut propunerile dumneavoastră și avizul. Am citit lista acțiunilor în numele comisiei și aș dori să subliniez că nimic nu împiedică ca perspectiva de gen să fie menționată în toate acțiunile din strategie. De aceea trebuie să facem un apel Comisiei și statelor membre să ia în considerare dimensiunea de gen în toate acțiunile ulterioare. Se spune aici că femeile cu handicap sunt, nu sunt reprezentate suficient în procesul democratic și în procesul decizional. În plus, femeile cu handicap mental sau psihologic uh, sunt supuse unui risc mai mare de a fi abuzate decât uh, bărbații cu asemenea handicapuri sau femeile fără handicap. De aceea cerem Comisiei și statelor membre să recunoască genul ca o dimensiune relevantă pentru uh, persoanele cu handicap în sistemele de protecție socială. Însă pe site-ul comisiei nu am văzut dacă comunicarea există și în alte formate, în alt format, format uh, audio sau în limba alfabetul braille, pentru a putea fi citită de către persoane cu handicap. Și dacă această com- nu am văzut o asemenea variantă, poate reprezentanții comisiei ne pot spune, nu am văzut această variantă. Ar fi bine pentru accesul la informație ca informația să se găsească acolo în orice tip de format. Pentru că vorbim aici despre accesibilitate ca primul tip de acțiune. Vă mulțumesc! Tack, Mrs. Figueredo. Vă mulțumesc, doamna Figueredo. Ehm, eu penso que já estão aqui abordados muitos aspectos que são importantes pela nossa colega. Desigur, au fost menționate multe aspecte de mare relevanță de către doamna raportor deja. Totuși, vreau să reiau încă, încă o dată un lucru care s-a spus deja în ceea ce privește finanțările, și anume necesitatea de a spori cofinanțarea pentru asociațiile care lucrează în acest domeniu a persoanelor cu handicap. Atunci când prezintă un proiect pentru finanțare comunitară, nu ar trebui să fie obligate să prezinte o cofinanțare care să depășească 10%. Cred că Aici am putea prevede o propunere în acest sens. Eu aș putea să prezint un astfel de amendament, însă am dorit să vă explic uh, la ce mă refer. Apoi altă chestiune care vizează ocuparea. Dacă femeile oricum sunt uh, deja discriminate în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, atunci când e vorba de femei cu dizabilități, această discriminare sporește. Doamna raportor a trecut în revistă această problemă deja. Totuși, vreau să spun că trebuie să existe și măsuri pozitive, cu o finanțare adecvată. Aceeași Comisie Europeană trebuie să dea un exemplu aici cu propuneri care să vină cu prevederi pozitive împotriva acestei discriminări duble uh, cu care se confruntă femeile cu handicap atunci când încearcă să-și găsească un loc de muncă. Și bineînțeles că trebuie ținut cont și de problema finanțării, pentru că nu este suficient să venim cu prevederi, trebuie să le și finanțăm. Mulțumesc, doamnă Figueiredo. Acum dăm uh, cuvântul uh, reprezentantei Comisiei. Uh, I would like to thank uh, the committee. Mulțumesc, doresc să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru acest proiect de aviz și pentru intervențiile de astăzi care ridică multe probleme relevante și care sunt acoperite de către propunerea noastră pentru o strategie pentru persoane cu handicap pentru următorul deceniu. Această strategie este inspirată de Convenția ONU în legătură cu drepturile persoanelor cu handicap, la care Uniunea Europeană este membră din ianuarie și pe care ONU a adoptat-o împreună cu statele membre. Comis- Convenția ONU acordă instrumente suplimentare pentru uh, introducerea dimensiunilor de gen în problemele cu handicap, probleme legate de handicap. În legătură cu strategia 2020 și datele necesare. Strategia pentru persoane cu handicap este legată de strategia 2020 și obiectivele de acolo, în special în ceea ce privește ocupare, educare, educație și reducerea sărăciei. Uh, în curând vom publica date pentru a indica situația persoanelor cu handicap și a femeilor cu handicap uh, comparativ cu obiectivele de ocupare, educație și reducerea sărăciei. Uh, astfel vom furniza date inexistente până acum și în acest sens dorim să susținem statele membre în eforturile lor. Datele vor fi prezentate pe gen, se va compara situația femeilor cu handicap cu situația femeilor, eh, bărbaților cu handicap, a femeilor fără handicap și a populației în general. În ceea ce privește comunicarea cu privire la strategia eh, legată de persoanele cu handicap, nu știu dacă comunicarea este disponibilă în toate limbile, însă eh, voi afla dacă este disponibilă și în formate alternative. Uh, vă vom contacta în acest sens ulterior. Vă mulțumesc și un comentariu final din partea doamnei raportor Mora. Vă mulțumesc pentru toate intervențiile. Încerc, voi încerca să țin cont de acestea Uh, propunând amendamente care să includă cât mai multe dintre ideile exprimate de dumneavoastră. Trebuie să luptăm împotriva dublei discriminare, uh, împotriva dublei discriminări, um, lucru menționat de către mulți dintre colegi, rețin de asemenea disponibilitatea dumneavoastră de a integra îngrijirile, activitatea de îngrijire în logica uh, unei activități în care uh, femeile se implică foarte mult, lucruri subliniate de doamna Plum, doamna Gurmai și doamna Svensson. De asemenea, statisticile importante uh, defalcate pe gen, pe gen, persoane cu handicap. Am luat notă și de problemele bugetare și de propunerea care a fost uh, reformulată de uh, doamna Figueiredo. Așadar, voi încerca să includ toate aceste idei în amendamente și vă propun, dacă uh, sunteți de acord, să semnăm împreună amendamentele respective. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! termenul pentru amendamente este 4 mai. Votul în comisie va avea loc în 25 mai și vot în 16 iulie la Comisia Ocupare și în plenară în iulie. Ultimul punct de pe ordinea de zi, alt proiect de aviz din partea Comisiei Ocupare Punctul 10. Promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Raportoare pentru aviz este doamna Cescova și îi voi da cuvântul chiar acum. Vă reamintesc că timpul este limitat. Aveți cuvântul. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem původně měla připraveno několik... Mulțumesc, doamnă președinte. Inițial pregătisem câteva pagini pentru introducere, pentru că eu consider că, în special, mobilitatea lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene reprezintă o temă foarte importantă la care dezbatere ar trebui să participăm în mod activ în comisia noastră. Însă, ținând uh, cont de uh, dezbaterea pe marginea raportului doamnei Crața. Voi încerca să fiu cât mai subcintă pentru a putea asculta și observațiile dumneavoastră. Așa cum uh, menționam, suntem în curs de elaborare a avizului. Comisia competentă uh, pe fond este cea pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Mobilitatea este una dintre, unul dintre una dintre libertățile de bază în, fundamentale în Uniunea Europeană, însă duce și la o mai bună integrare. La locul de muncă însă mai există obstacole de depășit. Toate acestea sunt aspecte cu care raportoarea dumneavoastră a încercat uh, să se confrunte cât mai în detaliu. Nu există foarte multe studii care analizează rolul femeii în cadrul migrației, însă totuși din aceste rapoarte se pot uh, trage anumite concluzii. Voința de a pleca în altă parte din uh, motive de serviciu este ceva care ține de fiecare individ. Și Depinde de situația familială, depinde de uh, gen, de educație, de experiențe personale, etc. Multe studii atrag atenția asupra faptului că există o mare diferență între mobilitatea uh, profesională a bărbaților și cea a femeilor. Bărbații se mută mai des pentru a profita de mai bune șanse pentru un loc de muncă mai bun, 44% uh, în uh, comparație cu 27% cifră valabilă în cazul femeilor. Femeile însă deseori își însoțesc soții. Vorbesc aici despre mobilitatea profesională, care se poate explica și prin uh, subreprezentarea femeilor pe piața muncii în general și prin lipsa unor evaluări corespunzătoare și uh, aici intervine și diferența salarială. Studiile mai arată că pentru femeile nu au uh, așteptări la fel de mari vis-a-vis -vis de mobilitatea profesională, pentru că nu e vorba doar de condiții mai bune de muncă. Nu acestea sunt uh, argumentele care motivează o schimbare și o plecare. Pentru femei uh, sunt și alte lucruri importante, de exemplu asigurarea unei infrastructuri pentru familie, existența unor uh, contacte, uh, posibilitatea îngrijirii copiilor și așa mai departe. Un alt aspect cu care se confruntă femeile, desigur și bărbații, este acela că nu își cunosc toate drepturile în țara de destinație. Și de asemenea, deseori nu știu cu ce complicații s-ar putea confrunta pentru că sistemele sociale și uh, legislația muncii diferă de la stat la stat. Astfel, piedicile birocratice și administrative îngrădesc posibilitatea migranților de a avea acces la acele prestații din statele de destinație la care ar avea de fapt dreptul. Și o ultimă observație. Raportul Comisiei cu privire la aplicarea Directivei 38 din 2004 cu privire la drepturile cetățenilor UE din perspectiva liberei circulații arată că aplicarea acestei directive în ceea ce privește membrii familiei nu este satisfăcătoare. Recomandarea care se face statelor membre este aceea ca să se treacă la o mai bună aplicare a acesteia. În avizul meu m-am concentrat asupra unui număr de trei puncte care corespund uh, celor menționate de mine până acum. Primul se referă la diferențele salariale pe piața muncii. Este vorba de diferențele salariale între uh, sexe pentru că presupun că acest element ar trebui să uh, apar în toate avizele noastre, pentru că constituie unul din uh, principalele motive datorită cărora femeile nu consideră că este interesant, probabil, ca să plece în altă parte din motive de serviciu. Apoi, în al doilea rând, statele membre ar trebui să facă mai multe pentru membrii uh, familiei care însoțesc, îl însoțesc pe cel care pleacă din motive profesionale. Aici trebuie să, să vorbim clar despre parteneri de viață, pentru că nu este vorba doar de um, căsătării, este vorba de persoane cu care ai uh, o relație îndelungată. Eu cred că nu ar trebui să discutăm doar de relațiile formalizate. Un al treilea punct se referă la informațiile cuprinzătoare care trebuie puse la dispoziția lucrătorilor și a familiilor lor pentru a avea posibilitatea să participe la rețelele sociale din țara de destinație. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes observațiile dumneavoastră. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul în sală, vă rog încă o dată, pe toți cei care s-au înscris pe listă să fiți cât mai succinți. Timp de vorbire maxim două minute. Doamna Nedea Velova. Mulțumesc foarte mult. Pentru a grăbi lucrurile, voi vorbi uh, engleză. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru avizul, este foarte bine pregătit. Uh, am colaborat bine în cadrul reuniunilor și multe dintre observațiile mele au fost incluse în raportul dânsei. În numele grupului socialist, pentru noi importantă este flexicuritatea, nu doar sublinierea mobilității persoanelor, dar și a securității. de exemplu și în cazul operurilor, care deseori nu sunt Uh, bine plătite sau uh, uneori nu au uh, asigurare de sănătate. Apoi, lucrătorii mobili, care în mare parte sunt bărbați, adeseori femeile își însoțesc soții, astfel încât Trebuie create condițiile pentru ca și aceste femei să-și regăsească locul în societate, să-și găsească poate un loc de muncă, un loc unde se poate realiza. Important este să existe și educație în alte limbi. Este de, um, cursuri de învățare a limbii, pentru că acesta reprezintă cel mai important uh, element atunci când încerci să te stabilești undeva. și o serie de alte chestiuni uh, uh, pe care acum nu le voi mai aminti din motive de constrângeri de timp. Mulțumesc, doamna Plumb. Thank you, thank you, chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu i-am spus uh, că este prea rapidă pentru atunci când a intervenit pentru traducere în alte limbi. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru redactarea acestui aviz. Este o chestiune importantă. Eu doresc doar să subliniez unul dintre fenomenele care este rezultatul acestei mobilități în cadrul Uniunii Europene și anume a copiilor abandonați acasă, a căror părinți uh, pleacă să lucreze în alt stat membru. Știți că s-a adoptat o rezoluție de către Parlamentul European. Acum așteptăm o comunicare din partea Comisiei, însă eu cred că în acest aviz putem solicita statelor membre să creeze un mecanism de cooperare pentru a preveni astfel de efecte devastatoare asupra femeilor, în special asupra copiilor datorită separării de părinților și a distanței și să solicităm statelor membre să îmbunătățească situația acestor copii lăsați în urmă de părinții lor să, pentru a-i susține să se dezvolte normal, să beneficieze de educație și de o viață socială normală. Așadar, am vrut să abordez și această chestiune a copiilor lăsați în urmă ca urmare a mobilității. Mulțumesc. Are acum doamna Cornelis. Vă rog, maxim două minute. Da, voi fi succintă. Eu cred că acest proiect de aviz reprezintă o bază foarte bună de plecare, e doar o mm, singură pagină, dar cu siguranță se va completa. Una din, dintre aspectele menționate de dumneavoastră este acela că mult mai mulți uh, bărbați uh, uzează de această posibilitate de liberă circulație. Și, și aici poate că ar trebui create condiții egale în ceea ce privește drepturile sociale. În acest sens, directiva cu privire la concediu de maternitate este foarte importantă. În acest sens, însă și alte chestiuni, ca de pildă accesul la creșe, grădinițe, concediu de paternitate, posibilitatea ca familiile cu copii să beneficieze într-adevăr de drepturile care le Cuvin, Doamna Plumb a menționat copiii lăsați în urmă. Cred că este de asemenea o chestiune importantă. Și dacă se vor găsi soluții uh, pentru chestiunile anterioare, va fi mai ușor pentru că familiile cu copii să-și ia copiii cu ei. O problemă specifică cea a persoanelor uh, care ajută în gospodării este că nu au acces la informațiile despre drepturile care revin, nu au cum să se organizeze pentru a afla aceste drepturi. Trebuie menționat uh, ceva și în această direcție. În ceea ce privește soții, există două forme diferite departe, în special în ceea ce privește căs căsătoriile între persoane de același sex. Acestea, acestora le e mai greu. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt, uh, se spun foarte multe în aceste trei puncte care abordează majoritatea problemelor cauzate de mobilitate. Nu doresc să repet cele spuse de antevorbitoarele mele, sunt de acord <clears throat> cu tot ce s-a spus, însă aș menționa și nu doar copiii care au fost uh, lăsați uh, în urmă acasă, dar și uh, femeile care uneori sunt lăsate în urmă. Pentru că, de regulă, Bărbații sunt cei care beneficiază de mobilitate. Ei pleacă de acasă și lipsesc uh, luni de zile. Adesea soțiile lor uh, sunt uh, șomere, însă acestea nu-și pot însoți soții pentru că nu știu care le sunt drepturile, nu au aceste informații. Noi vorbim despre necesitatea de a informa oamenii, însă aș dori să mai adaug că în lumea tehnologică în care trăim astăzi ar trebui să fie foarte ușor să publicăm o broșură cu drepturile fundamentale ale persoanelor care doresc să se mute dintr-un loc în altul. <clears throat> Și pentru că în momentul de față informațiile sunt foarte uh, împărțite uh, pe diferite site-uri trebuie să să încerci să te orientezi pentru a afla care sunt drepturile uh, de care uh, poți dispune. Nu în toate statele membre, dar în uh, jumătate, de exemplu, uh, salariile sunt confidențiale și în Estonia chiar și în sectorul privat, uh, public, îmi cer scuze. Cum anume putem combate acest uh, fenomen al decalajului salarial dacă nici măcar nu știm aceste salarii? Eu consider că nu ar trebui să fie confidențiale și ar trebui să fie transparente. Doamna Sescova, maxim două minute, vă rog. Ja velice děkuji za připomínky a uh, Mulțumesc pentru comentariile făcute și pentru observațiile prezentate. Voi încerca, desigur, să includ uh, cât mai multe. Iar în ceea ce privește principiile și ideile filozofice, trebuie să recunosc că sunt de acord cu dumneavoastră. Ce m-a surprins acum este elementul copiilor lăsați în urmă, pentru că eu am doi copii și uh, nici nu mi-ar fi trecut prin cap că părinții pot pleca să muncească undeva și și-ar putea lăsa copiii acasă. Și analizele mele pe această temă au fost și cu consultanți din rețeaua Eurest. Și Astea se referă în special la locurile de muncă care sunt oferite în cadrul Uniunii Europene. Este un manual unde sunt cuprinse toate informațiile. Aici sunt enumerate toate prestațiile de care poți beneficia atunci când te muți ca familie. E păcat că avem doar așa de puțin timp la dispoziție <clears throat> pentru că eu pregătisem mult mai multe informații, un aviz al Comisiei Europene și Curtea Europeană de Justiție are niște decizii importante în acest sens, a venit cu definiții în ceea ce privește partenerul sau copilul. Sper că poate data viitoare vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a discuta acest aviz și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Sescova. Și eu sper că vom avea ocazia unei dezbateri mai pe largi. Termenul de depunere a amendamentelor este 3 mai, pe 25 va fi în comisie și în uh, iulie va ajunge în plen. Îmi pare rău că nu avem mai mult timp la dispoziție în această dimineață, însă trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este un aviz pentru Comisia Libe, punctul 11, criminalitatea organizată în Uniunea Europeană și voi da acum cuvântul raportoarei noastre, doamna Costa. Voi încerca să fiu foarte succintă. Acesta este un subiect uh, foarte important și un raport foarte important pentru Comisia Libe, pentru că este un raport uh, din proprie inițiativă care prezintă o problemă foarte complexă care ține de criminalitatea organizată. Este foarte important să includem și dimensiunea de gen în uh, acest raport din foarte multe motive pe care le cunoaștem uh, cu toții. Doar una, o chestiune logistică. Ieri a avut loc o reuniune a raportorilor uh, din umbră la care s-a hotărât că din cauza complexității raportului și din cauza faptului că raportorul um, Alfano din partea Libe a primit uh, a, a depus 60 de amendamente uh, Comisia Libe a cerut mai mult timp să analizeze raportul. Libe va avea, s-a, amânat uh, votul în plenară până în octombrie. Libe are termen pe 30 mai pentru amendamente, iar Comisia va vota pe 13 septembrie, FAM. Termenul de a, pentru depunerea amendamentelor este 3 mai și în comisie vom vota pe 25 mai. Deci s-au făcut niște modificări. În raportul meu, după cum știu uh, colegele, am uh, încercat să mă limitez la 1500 de caractere și am încercat să subliniez uh, principalele aspecte. Evident, uh, acestea vor fi ulterior detaliate. Există și câteva puncte pe care le voi introduce ca amendamente. Dar pentru că este un raport libe și este un subiect foarte vast, sugestia mea pentru colege ar fi să ne concentrăm uh, cu amendamentele noastre pe chestiunile cele mai importante pentru a nu avea prea multe amendamente care să nu treacă pentru că sunt prea lungi am subliniat uh, un prim lucru foarte important și anume că femeile reprezintă o parte foarte mare din uh, victimele criminalității organizate. Cred că este important să subliniem că prima măsură de prevenire a criminalității este o mai bună combatere a criminalității și o mai bună inserare socială pentru a diminua influența organizațiilor criminale. Pe de altă parte, femeile reprezintă o minoritate în Europa în rândul persoanelor active în uh, infracționalitate, dar ele Uh, încep totuși să dobândească un rol uh, foarte important în anumite cazuri specifice. Și mă gândesc, de exemplu, la exploatarea intermediară a persoanelor victime ale traficului de persoane sau contrabandă cu stupefiante sau acțiuni uh, mafiote. Uh, ele pot avea un rol dublu, complice uh, și victime. Și cred că este important să subliniem acest lucru. Invit statele membre să întărească prevenirea criminalității organizate prin o formare multidisciplinară a operatorilor sau a ofițerilor. Aceștia trebuie să integreze cultura egalității și dimensiunea de gen. Apoi trebuie să existe campanii de conștientizare derulate de ONG-uri și activități de sprijinire a victimelor, mai ales femei și uh, tinere. Apoi trebuie să se aplice și directiva privind combaterea traficului de persoane. Și trebuie să ne concentrăm așadar pe aceste puncte. După aceea trebuie să instituim un întreg arsenal pentru protecția tuturor victimelor. Deja am spus uh, la o reuniune precedentă că va trebui să extindem protecția victimelor și la martori și familiile acestora Trebuie să extindem uh, prevenirea și la mm, victimele altor uh, activități de criminalitate organizată, nu doar trafic de persoane. Deci cred că trebuie să țintim uh, măsuri specifice de protecție, atât pe plan economic cât și pe plan social. Pentru că există situații în care femeile, atunci când încearcă să se rupă de organizațiile criminale, riscă să uh, suporte consecințe. Există de asemenea și servicii care se ocupă de exploatarea și de traficul cu femei Apoi mă gândesc la femeile active în combaterea criminalității organizate, femeile active în justiție sau în organizațiile implicate în domeniu. Oricum, am intenția să prezint uh, câteva amendamente. În primul rând, uh, se pune problema egalității de șanse sunt aspecte care țin de Eurojust și Europol. Pe de altă parte, trebuie să vedem lucrurile la un nivel mai realist. Există apoi și rolul asociațiilor um, victimelor și ar trebui să ne gândim la un eventual forum al acestor asociații care pot să aibă un rol de jucat, pentru că adesea femeile sunt foarte active în aceste asociații. Trebuie să ținem seama de asemenea și de infracționalitatea informatică care afectează femeile și minorii și ar trebui să existe posibilități de uh, compensații și măsuri de combatere a criminalității organizate. La nivel transfrontalier, să spunem că infracțiunea este comisă într-o anumită țară, însă poate că protecția trebuie asigurată într-o altă țară, în țara de reședință. Există apoi și aspecte legate de protecția femeilor care denunță acte de infracționalitate și care trebuie să fie protejate împotriva repercusiunilor. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamna Costa. Înainte să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, aș dori să urez bun venit uh, unui grup în comisia noastră, este vorba de un uh, grup uh, care studiază în uh, Suedia studiază politici legate de gen și le urez bun venit. Acum trec la reprezentantul comisiei. Doamna Svanepol, cred că așa o cheamă, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia salută și poate să susțină avizul doamnei Costa. De asemenea, Comisia susține și proiectul de raport al doamnei Alfano. Dați-mi voie, pe scurt, să mă refer la trei aspecte menționate de doamna raportor. În ceea ce privește prevenirea criminalității organizate și a criminalității în general, într-adevăr, aceasta este una dintre prioritățile planului de acțiune de la Stockholm și al comunicării privind siguranța internă. Și așa cum am făcut și în trecut, am dezvoltat deja foarte multe acțiuni pentru prevenirea infracționalității în general, în special măsuri specifice uh, de gen. Și de aceea susținem în totalitate cele trei priorități evidențiate în Um, aviz. Aș dori să menționez și programul ISEC, care oferă finanțare pe bază de proiecte pentru inițiative de combatere a criminalității organizate. Puteți verifica pe site-ul Digi Home Affairs uh, lista de proiecte care au fost deja finanțate în ultimii ani. Aș dori de asemenea să mă refer la Uh, sprijinul substanțial pe care Comisia l-a acordat uh, rețelei europene de prevenire a criminalității. Aceasta, acest program se referă la împărtășirea de bune practici și experiențe în uh, prevenirea criminalității și am uh, alocat peste 700.000 de euro anul trecut pentru aceste activități ale rețelei. De asemenea, în mod sistematic, includem dispoziții legate de prevenirea criminalității, inclusiv a criminalității organizate. Doamna raportor menționează, de exemplu, directiva privind uh, prevenirea traficului de persoane și protecția victimelor și uh, în această directivă există dispoziții foarte uh, ferme cu privire la prevenirea acestor tipuri de infracțiuni. De asemenea, susținem și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 faptul că se insistă pe traficul de persoane, pentru că femeile și copiii sunt victime foarte vulnerabile ale acestor tipuri de mm, infracționalitate. Și recent uh, s-a publicat în jurnalul oficial uh, noua directivă care conține dispoziții cu privire la sprijinul acordat victimelor și detectarea timpurie a victimelor traficului de persoane. Ultima mea observație se referă la necesitatea necesitatea de a proteja victimele. Susținem uh, în totalitate această prevedere. Și aș vrea să vă menționez că colegii de la Direcția Generală de Justiție uh, de sub uh, subordinea doamnei Reding, pregătesc o inițiativă care probabil va ieși pe la sfârșitul lunii mai. Deocamdată aceasta nu îi acoperă pe martori și pe colaboratorii poliției, însă uh, măsurile vor acoperi persoanele sau martorii care sunt victime. Și oricum vom uh, urmări aplicarea directivei privind compensațiile din 2004 și vom încerca să găsim soluții legate de compensarea victimelor infracțiunilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Costa, aveți comentarii finale? Aș dori uh, doar să um, vă, să mulțumesc foarte mult Comisiei pentru observațiile făcute. Sunt uh, în totalitate de acord și cred că este bine să întărim uh, toate aceste um, aspecte. Trebuie să ne concentrăm pe programele împotriva criminalității. Este o idee, este o veste bună să auzim că Direcția Generală de Justiție se ocupă de acte normative privind protecția martorilor și sperăm că toate victimele directe sau indirecte ale criminalității organizate, nu doar femei și, femeile și uh, copii, vor fi uh, acoperite sunt uh, foarte bucuroasă să aud aceste vești din partea Comisiei. Vă mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc foarte mult raportoarei. Așa cum a menționat uh, chiar și dumnea ei, avem mai mult timp pentru amendamente față de programul inițial. Termenul este de 4 mai în loc de 20 aprilie. Votul în comisie pe 25 mai, vot în libe pe 19 septembrie și apoi plenară în, în octombrie. Așadar, trecem mai departe. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 12. Este vorba de un aviz pentru Comisia AFET și se referă la politicile externe ale Uniunii Europene democratizării persoana responsabilă din comisia noastră este doamna Papadopoulos. Îi dau acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi încerca să fiu foarte succintă pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Salut uh, prezența doamnei Veronique de Kaiser pentru că dumneaei uh, este raportor pentru documentul de lucru al Comisiei AFET cu privire la politicile externe ale UE în favoarea democratizării. În calitate de raportor uh, din partea Comisiei FAM, aș vrea să integrez Aș vrea ca AFET să integreze unele dintre sugestiile noastre în uh, propunerea de rezoluție. Am înțeles că în documentul de lucru al doamnei de Kaiser se face o mențiune specială potrivit căreia politicile externe ale Uniunii Europene trebuie să se concentreze pe necesitatea democratizării în uh, țările terțe. O avizul meu este foarte relevant pentru ceea ce se întâmplă acum în Africa de Nord și în Orientul Mijlociu și este foarte relevantă pentru eforturile societății civile de a avea o, un proces real de democratizare. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să sprijine uh, mișcările de la toate nivelurile pentru a promova democrația parlamentară. Iar noi ne dorim ca femeile să fie împuternicite pentru a lua parte la schimbările dramatice care se produc acum în această parte a lumii și nu numai. Din partea Comisiei FAM aș dori să uh, propun că avem nevoie de o strategie la nivelul Uniunii Europene concentrată pe mai multe priorități. Este vorba de o abordare pe termen lung care va asigura că egalitatea de gen este plasată în centrul politicilor, proiectelor și activităților Uniunii Europene și că acestea vor fi promovate în relațiile dintre Uniunea Europeană și țările terțe, mai ales în aceste vremuri actuale. De asemenea, coeziunea socială, drepturile omului și stabilitatea sunt foarte importante. Vrem de asemenea asemenea ca Uniunea Europeană să își asume rolul esențial de a integra și de a întări uh, aspectele legate de egalitatea de gen ca o prioritate strategică și cred că ar trebui ca acest subiect să facă obiectul unor programe și politici țintite pentru a combate stereotipurile împotriva genurilor și pentru a combate, evident, discriminarea și actele de violență împotriva femeilor. În plus, femeile trebuie să fie implicate în prevenirea și soluționarea conflictelor și trebuie să fie împuternicite pentru a uh, combate conflictele. Uh, 52% este proporția femeilor femeilor uh, care sunt implicate în societatea civilă. De aceea, rolul femeilor în procesul decizional este foarte important. Credem că participarea femeilor în uh, luarea deciziilor la toate nivelurile va fi foarte utilă și va avea un impact asupra programelor pentru femei. În cele din urmă, Aș dori ca toate aceste programe pentru egalitatea de gen să fie evaluate în mod sistematic. Trebuie să se asigure și o finanțare adecvată, pentru că, chiar dacă există voința politică de democratizare, nu se poate face nimic dacă nu există bugete adecvate. Și, pe de altă parte, suntem foarte mulțumiți că Serviciul European de Acțiune Externă încearcă să recruteze uh, personal și să aibă o distribuție uh, de 50%-50%. Sperăm că această țintă va fi atinsă, pentru că dacă nu vom vedea femei uh, în funcții cheie, în funcții decizionale, nu vom putea să facem schimbări. Acestea sunt recomandările mele și chiar sunt bucuroasă că doamna de Kaiser este prezentă aici. Sperăm că aceste recomandări vor fi integrate în raportul Comisiei AFET. Din păcate, amendamentele trebuiau depuse astăzi până la ora 12, dar uh, este ironic să discutăm uh, acest aviz uh, și uh, acum, iar timpul să fi expirat deja. După părerea mea, cred că ar fi trebuit să putem amâna graficul de timp măcar cu două ore, pentru ca oamenii să poată asculta amendamentele și să poată depune amendamentele măcar până la ora trei după masă. Dacă s-ar putea face acest lucru, ar fi bine. Aceasta este recomandarea mea pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Zaborska a președinte. Aș dori să o susțin pe doamna raportor în ceea ce privește diferitele amendamente. Ar fi bine dacă am putea amâna termenul de depunere până la orele cincisprezece pentru început, permiteți-mi câteva considerente de ordin general. Mă bucură foarte mult prezența doamnei de Kaiser. Raportul arată că dânsa are multă experiență în uh, asistența pentru dezvoltare. Eu cred că acest raport exprimă opinia și sentimentele multor deputați din Parlamentul European. Uniunea Europeană trebuie să se implice activ în ceea ce privește drepturile omului în state terțe. Avem uh, rapoarte în ceea ce privește Bielorusia sau uh, alte țări din Africa și am atras atenția Comisiei asupra importanței uh, introducerii și unor uh, sancțiuni atunci când se încalcă sistematic aceste drepturi. Mi se pare că acest raport uh, este o urgență a Parlamentului European cu obiectivul ca Comisia Europeană să vină cu niște pași concreți. Iar acum, vis-a-vis -vis de avizul uh, comisiei noastre, aș dori să îi mulțumesc raportoarei noastre pentru faptul că subliniază demnitatea umană atât uh, pentru bărbați cât și pentru femei atunci când uh, se vorbește de respectarea drepturilor omului. Permiteți-mi observație la punctele 1 și 2. Doamna raportor se referă la politica la nivelul Uniunii Europene. Eu cred că ar trebui să vorbim de politica Uniunii Europene vis-a-vis -vis de state terțe. Poate că ar, ar fi util să renunțăm la această sintagmă la nivelul. Știm că există probleme dificile în uh, state terțe privind respectarea drepturilor omului. Și de aceea cred că ar trebui să nu folosim neapărat un dicționar sau glosar ideologic, și ar fi bine să vorbim despre egalitatea de gen. Eu constat că anumite persoane au probleme cu ceea ce reprezintă egalitatea de gen. Și aici trebuie să încercăm să avem o formulare mai subtilă pentru a nu da o notă formală. Este o anumită consecvență între numele unor uh, țări și ceea ce se întâmplă la fața locului. De exemplu, Republica Democrată Congo și noi tolerăm astfel de nume. Așadar, uh, mulțumesc încă o dată raportoarei pe final. Acum, înainte să dau cuvântul doamnei Plumb, Aș dori să răspund la cele spuse de amendamente. Regretăm faptul că calendarul este atât de strâns, să depindem de calendarul stabilit în Comisia AFET. Noi programasem această discuție la o dată precedentă, însă a trebuit să o amânăm. Însă poate în mod excepțional putem deschide acest termen astfel încât să puteți uh, depune amendamente până la ora 2 în această după-amiază, în mod excepțional. Doamna Plumb, aveți cuvânt. Thank you, Chair. I would like also... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu salut uh, avizul colegei mele, Antigonia și salut aici, și prezenta aici, prezența aici a doamnei Veronique de Kaiser, pentru că ea are o experiență extrem de vastă în relațiile externe ale Uniunii Europene. Și, într-adevăr, trebuie să punem mai mult accentul pe perspectiva de gen. Mă gândesc aici la ceea ce s-a întâmplat recent în statele arabe, în special Tunisia și Egipt, unde femeile au ieșit în stradă pentru a lupta pentru drepturile lor. Și acum se luptă pentru consolidarea drepturilor lor și se luptă pentru prevederi mai egale. Ținând cont de aceste exemple, trebuie să subliniem mai mult că avem nevoie de o participare deplină a femeilor în toate, toate domeniilor, domeniile legate de pace și securitate. Mai mult, nu doar în acest domeniu, dar și în comerțul internațional, trebuie să avem o integrare de gen. Pentru că trebuie ca femeile să fie prezente în toate acordurile comerciale și în afacerile externe. Dintr-o perspectivă de gen, uh, am putea implementa linii directoare în sensul protejării și susținerii grupurilor vulnerabile, de exemplu, drepturile copiilor. Trebuie să promovăm drepturile economice și sociale și drepturile minorităților. Vă mulțumesc. Eh, Vă mulțumesc foarte mult și o ultimă intervenție din partea doamnei Papadopoulos. Aveți cuvântul. Mă... Stați. Îmi pare rău. Vreau doar să Orez bun venit și raportoare pentru Comisia AFET. Doamne de Kaiser, aveți cuvântul. Nu voi vorbi mult timp pentru că am venit aici să, pentru a vă asculta. Vreau să vă spun că am o sus, că susțin munca dumneavoastră. Nu menționez decât o dată problema femeilor în raportul meu, știind că Comisia pentru Drepturile Femeilor redactează un aviz în ceea ce privește necesitatea problemei de gen în uh, centrul politicii drepturilor omului în politica externă, aveți uh, toată susținerea mea. Mă voi opre, opri aici Știm foarte bine, după cum s-a spus, că femeile se luptă în momentul de față pentru a participa la mișcările democratice, însă, în general, femeile sunt excluse din aceste procese după evenimentele respective. Ceea ce trebuie să evităm în statele cu care avem foarte multe relații acum și care se luptă pentru democrație și pentru libertate Trebuie să evităm ca femeile să dispară din viața publică. Este vorba de un moment istoric prin care trecem acum și trebuie să primim uh, cu toată deschiderea sugestiile comisiei dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă de Kaiser. Doamnă Gurmai, un minut. Mulțumesc. Motivul pentru care iau cuvântul este să vă reamintesc că în, după războiul din Balcani s-a început reconstrucția și femeile au fost lăsate complet din afară. De aceea am avut această task force pentru că vreau să ne asigurăm că femeile vor fi prezente de această dată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Atunci are cuvântul doamna Papadopoulou. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru extinderea uh, termenului limită până la ora 14 și vă rog să îmi prezentați amendamentele înscris. Cu toții suntem de acord că egalitatea de gen are prioritate majoră, în special în statele terțe, în acest uh, moment când există uh, mișcări sociale și se cer drepturile omului. Drepturile omului sunt și drepturile femeii. Femeile trebuie să participe la deciziile care vor influența viitorul statelor lor. Și salut uh, disponibilitatea doamnei de Kaiser de a include aceste puncte în raportul său. Uh, de asemenea, în declarația explicativă se spune că pilonii pe care trebuie să se bazeze Uniunea Europeană uh, menționați acolo că nu trebuie să existe un standard dublu și să nu mai comitem erori de judecată în viitor. Acest lucru se potrivește foarte bine cu ce, ceea ce a spus doamna Zaborska, că atunci când au loc încălcări ale drepturilor omului, nu contează în ce țară au loc, Uniunea Europeană nu trebuie să aibă un standard dublu, ci să trebuie să impună sancțiuni pentru a susține democrația și valorile europene ținând cont de faptul că femeile cer oportunități mai bune, dimensiunea de gen trebuie să fie prezentă și ea în documentul final al AFET. Pentru că acest lucru ni-l dorim cu toții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dat fiind că termenul pentru amendamente deja a trecut în mod oficial, orice amendamente care vor fi trimise acum vor fi acceptate până la ora 14 și vor trebui să fie trimise prin e-mail secretariatului înainte de ora 14. Vă mulțumesc tuturor pentru o dimineață interesantă și vă reamintesc că avem și o după amiază interesantă, avem o audiere publică ce începe la ora 15, așadar vă rog să ne alăturați și mulțumim și interpreților.